Okay, colleagues, we have a long list of votes to do, so we are... Bun, dragi colegi, avem o listă lungă. That can I welcome at the back of the room trainee Le, le urăm bun venit și echipei de traducători de interpreți care ne vizitează astăzi. Știu foarte bine cât de greu că trebuie să munciți din greu. Vă urez bun venit și sper să vă priască această vizită. Am câteva anunțuri de făcut. Vă reamintesc că după vot mai avem încă două puncte pe ordinea de zi și vom avea și vorbitori invitați. Întâi, Vom vorbi de raportul de responsabilitate pentru finanțarea pentru dezvoltare, iar apoi vom dezbate finanțarea în domeniul climatic, unde iarăși avem invitați din partea Comisiei. E un subiect foarte important, având în vedere că se apropie conferința părților de la Paris și sper să vină mulți colegi pentru dezbaterea celor două puncte între 4 și 15 și 6 și jumătate. În ceea ce privește votul, am fost de acord ieri ca punctul 16 referitor la summitul umanitar mondial să fie ultimul la vot, așa că trecem direct la punctul 17. Cred că unul din grupul nu are lista de voturi, așa este. Are people happy? They, they haven't got their voting list through. Is that the problem? Yeah. Deci așa este problema, e că nu aveți încă lista de vot. Cred că putem să așteptăm vreo două minute. Dacă toată lumea e de acord. Maybe there could be one copy at least for the coordinator. Poate măcar o copie pentru coordonatorii PP și ceilalți pot să facă la fel. Okay, well, we have one copy for the Bun, avem o copie pentru PPE, poate putem să facem și un test. Îi rog pe colegi să apese un buton la întâmplare ca să facem un vot de test. A votat toată lumea? 21. A, eu nu am votat. Asta este. Deci, clar funcționează. Vă mulțumesc, stimați colegi. Are și PP-ul lista, cel puțin o listă. Și începem cu punctul 17. raportul privind situația din Mediterană și abordarea privind criza migrației. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Facem o verificare pentru amendamentul 2. Deschidem votul. și votul se închide. M-am înculcat eu puțin pentru că mă uitam la lista de raportori și nu la lista cu avizul grupurilor. Deci, e adoptat. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Sherry's on fold. No, you just jump to the next page. Yeah, so then we have amendment 12. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Deschidem votul pentru amendamentul 12. Închidem votul. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13. Adițional pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 16. Are două părți. Prima parte Prima parte devine caducă, a doua parte pentru, împotrivă. Abțineri, verificăm electronic pentru a doua parte a amendamentului 16. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 18. Pentru, împotrivă, abțineri, Cred că este respins, însă deschidem votul electronic. Amendamentul 18. Închidem votul. E respins. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abținei. Adoptat. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, trece. 24 pentru, îmi cer scuze, 23 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm 24 vot electronic. Închidem votul. se adoptă. Trecem la compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abținei. Se adoptă. Trecem la compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abținei. Se adoptă. Amendamentul 31 pentru împotrivă Abținei. cred că se respinge. Nu, e caduc. Deci nu trebuie să votăm. Amendamentul 32 pentru împotrivă abținei se respinge. Amendamentul 36 pentru împotrivă abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abținei, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abținei, trece. 41 pentru, împotrivă, abținei, se respinge. 41. 41. Verificăm electronic. Închidem votul. Se respinge. Domnule Preda, am, s-a respins. Ei au o singură listă, să nu uităm. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49. Pentru 48 verificăm electronic. Se respinge. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Verificăm 49 vot electronic. Se adoptă. Amendamentul 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. The vote is closed. Ah, it's clearly carried, sorry. not yeah. That's carried. 51. Se adoptă. Trecem la 51. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55. Pentru, abțineri, Trebuie să verificăm, e complicat. 55. Deschidem votul. Închidem. Și se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60 pentru împotrivă, abține, se respinge. 63. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. 65. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. amendamentul 75. Pentru, Împotrivă. Abținei. Verificăm electronic pentru 75. Votul se închide. Se adoptă. We voted complete. Did we vote it before? No, you haven't. Where is it? Yeah. Oh, yes, sorry, it was we have, Okay, sorry, we have some confusion here. Ne-am înculcat puțin, îmi cer scuze, trecem la 77. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 78. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar verificăm pentru 78. Se adoptă. Amendamentul 81. Pentru. Împotrivă. Abținei. Trebuie să verificăm 81. Se adoptă. Amendamentul 84. Pentru. Împotrivă. Abținei. Se adoptă. Amendamentul 85 pentru. Împotrivă. Abținei. Cred că se respinge, dar o să verificăm. 85. Închidem votul. Se adoptă. Trecem la 87 pentru împotrivă, Abținei. Verificăm 87, deschidem votul. Închidem votul. Se respinge 88 pentru. Împotrivă. Abținei. Cred că se adoptă, dar verificăm. Verificăm 88. The vote is closed. It's carried. Se adoptă. Poate că coordonatorii trebuie să țină mâna puțin mai sus. 89 pentru. Împotrivă. Abținei. Trebuie să verificăm. Din cauza tinerilor nu-mi dau seama. Se respinge. Amendamentul 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 91. Pentru împotriva abține se respinge 92 pentru, împotriva abține se respinge 93 pentru, împotrivă, abținei, verificăm pentru 93. Se respinge. 94 pentru, împotrivă. Abținei. Verificăm pentru 94, deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Următoarele două devin Să trecem la votul final. Deschidem votul. se adoptă cu 21 pentru, 1 împotrivă și o abținere. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru tot efortul și felicitări! Trecem la punctul 18. Reguli, norme comune. pentru aplicarea gradului cadrului comun, inclusiv acordurile de pescuit. Avem două amendamente și apoi votăm tot textul. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abținei? Se adoptă. Amendamentul 2. Este în două părți. Pentru, împotrivă, se adoptă a doua parte. Pentru, împotrivă, abținei. Verificăm pentru a doua parte, deschidem votul, închidem votul și se adoptă. Și trecem la votul pentru aviz, votul întreg. Verificăm electronic. Închidem votul. Se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem la un vot mai lung. 19. Raportul anual în privința drepturilor omului și a democrației la nivel global în 2014 și politica europeană. Avem mai multe compromisuri aici. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Aș dori să cer anularea votării amendamentelor orale de la acest raport. Mulțumesc. We need two members in this committee. Does another member of... Avem de doi membri ai comisiei. Mai e cineva care are aceeași obiecție? Da. Deci nu putem prelua amendamentele. Bun. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abținei? Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru? Împotrivă. Abținei? Se respinge. Amendamentul 4. Pentru. Un, împotrivă. Abținei? Se respinge. Amendamentul 6. Pentru. Nu, îmi cer scuze. Trebuie să votăm și compromisul 4. Deci compromisul 4. Pentru împotrivă, abținei se adoptă. Acum, amendamentul 6 pentru, împotrivă, abținei se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abținei. Verificăm pentru amendamentul 7. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. Amendamentul 14. Pentru. Se respinge. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abținei. Se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abținei, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abținei, se adoptă. Trecem la pagina 6, amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abținei, verificăm pentru 34. The vote is closed. Se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Amendamentul 44 pentru, Împotrivă. obținei, Verificăm pentru 44. Votul se închide. Se adoptă. Amendamentul 45. Patruzeci și cinci pentru, împotrivă, abținești. Trebuie să verificăm pentru 45. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă. Trecem la 47. Pentru. Împotrivă. M-am pierdut acum. Încep, o luăm de la început. Pentru că domnul Preda mă face să râd. 47. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, dar o să verificăm. Bineînțeles că e un amend bun, amendament bun. Se respinge. O fi el bun, dar s-a respins. 48. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 49 pentru. Împotrivă. Abține se respinge. Trecem la 56. Pentru. Împotrivă. Abținei se adoptă. Amendamentul 60. Pentru. Împotrivă. Abținei Cred că se respinge, dar verificăm. 60. Și se adoptă. Bun, votăm avizul. Deschidem votul. A votat toată lumea. Vot final pentru acest aviz. Yes, that's it. And it's, the vote is closed. Închidem votul. Și cu 22 de voturi pentru a trecut. Mulțumim, domnule Frunzulică. Okay, move to item 20 now, which is the... Trecem la punctul 20. Este vorba întâi de întrebarea cu solicitare de răspuns oral cu privire la educația pentru copii aflați în situații de urgență. Uh, fără amendamente, votul este deja electronic. Îl deschid. Just in the oral question first, vote is open. Vote... Dăm întrebarea orală întâi. S-a deschis votul. Toată lumea a votat? Cineva n-a votat, cum vreți. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la rezoluție. Un mesaj aici. Înainte de a începe, Aș dori să anunț două corecturi la lista de vot care au fost făcute aseară. În primul rând, la amendamentul 59 de pe pagina 2, care devine caduc dacă se adoptă compromisul F. Deci 59 cade, devine caduc dacă se adoptă compromisul F. Apoi e o greșeală, a fost uh, trecut de două ori uh, amendamentul 10. Votăm o singură dată la pagina 5 înainte de amendamentul 1. Atât. Știu că mm, sper că cineva o să mă anunțe încă o dată când ajungem acolo. Sper că nu v-am încurcat prea tare. Votăm doar o dată amendamentul 10 atunci când apare la pagina 5 înainte de amendamentul 1. Iată, cu acestea începem uh, votul cu compromisul E. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 49. Pentru, împotrivă, abțineri. Se pare că este adoptat. 50. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 52. 51. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul H pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 72 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 73 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 83. Vote părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, verificăm la partea a doua de la amendamentul 83. S-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 85, nu, 84, mă scuzați, pentru împotriva abțineri se respinge. 85 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 88 s-a retras,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 se adoptă. Compromisul C. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34 pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, de la 34, pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. Verificăm aici, s-a deschis votul. S-a votat, s-a închis votul, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 Deschid votul. Toată lumea a votat, am închis votul. Se adoptă cu o majoritate largă. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru activitatea pe această rezoluție. So we now move to um, item 21. Trecem acum la punctul 21. Este vorba de punerea în aplicare a recomandărilor din 2010 ale Parlamentului cu privire la standardele sociale și de mediu, cele privind drepturile omului și răspunderea corporațiilor raportorilor la Sanchez. Încă o dată s-au găsit niște compromisuri, o serie de amendamente. Începem cu compromisul A. Toată lumea care este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. B. Pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm la compromisul B, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. Trecem ulterior la compromisul C. Pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 13. Pentru împotrivă abțineri. Cred că se respinge. Haideți să verificăm la 13. S-a deschis votul. Se respinge cu o diferență destul de mare. 14 pentru împotrivă abțineri. Cred că se adoptă amendamentul 14. Nu, mă scuzați, 15. 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22 pentru împotrivă abțineri. Verificăm. La 22 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votăm uh, întreg avizul. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Închid votul acum se adoptă cu 14 um, voturi pentru, 19 împotrivă. Felicitări și mulțumiri raportoare. Ok. So um, just to say, Amendment 49, we're voting now on the report. Trecem acum la votul raportului uh, domnului Guerrero Salom în ceea ce privește summitul uh, mondial pe teme umanitare. S-a făcut o modificare la lista de vot. Amendamentul 49 al domnului Venta a fost retras. Suntem așadar la punctul 16 Începem cu amendamentul 38. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul oral 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul, nu, compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la amendamentul 43. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 47. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 48 pentru împotriva abțineri se adoptă. 49 devine caduc sau, mă rog, a fost retras. Pentru, um, 50 pentru împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. 54 pentru împotriva abțineri se respinge. 55 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 19 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 59 pentru împotrivă abțineri. Nu am văzut foarte clar. Să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri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 se adoptă. Compromisul 15 pentru împotrivă abțineri. Nimeni nu arată. Încă o dată. Amenda, nu, compromisul 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul oral 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 86 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 87 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La 88 s-a deschis votul. Acum este mai clar. S-a închis votul. e mai greu să dai seama că oamenii ridică mâna în momente diferite. Acum e foarte clar. 80, 92, ba nu, înainte, 90, pe două părți. Prima parte de la 90, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru împotrivă abțineri, se adoptă. 91 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri, se verifică. S-a deschis votul la amendamentul 100. S-a închis votul, e destul de clar, se respinge. Amendamentul 104 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 104, 105 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri se verifică la 109, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 117 pe două părți, prima parte, pentru, împotrivă, obțin, abțineri, se Haideți să repetăm, să verificăm. Pentru că nu se mișcă toate mâinile în același timp. S-a deschis votul. S-a închis votul. E clar că se adoptă. Când unii ridică mâna mai târziu, reiese că ar vota împotrivă. Deci, partea a doua acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 119. 120 pentru împotriva abțineri se adoptă. 121 pentru împotriva abțineri se adoptă. 122 pentru împotriva abțineri se adoptă. 123 pentru împotriva abțineri se adoptă. 124 pentru împotriva abțineri se adoptă. 125 pentru împotriva Abțineri. Se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, nu, devine caduc. Votăm considerentele, compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la compromisul 6, s-a deschis votul, cred că se adoptă. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, compromisul 3, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18, pentru, împotrivă, abțineri. Nu și-au făcut socialiștii, erați pentru sau împotrivă? Atunci se adoptă. Amendamentul 19, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 33 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 34 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 35 pentru nu, 36. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem în continuare la observații pen, în amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul avizului FEM. Trecem direct la alineatul 11 din avizul Comisiei FEM. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, avizul uh, DRA al Comisiei pentru Drepturile Omului direct la alinatul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 9 pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm acum întreg avizul. E vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. E un vot înregistrat. S-a închis votul se adoptă cu o majoritate destul de bună, câteva abțineri. Mulțumiri, felicitări raportorului. Cred că cu acestea am terminat sesiunea noastră de votare. Să vedem acum dacă ne-au sosit și experții sau dacă e cazul să facem o pauză. Okay, colleagues, we're going to make a start. We gave our, our guest speakers a little bit time to arrive because we, we finished our voting. Dragi colegi, uh, ne-am terminat votul mai devreme. Iată, pentru um, învățăceii noștri um, interpret um, urmează partea mai interesantă. Văd că nu prea au interpretare S-ar putea să fie inter- interesant uh, pentru ei totuși să asculte în căști. Bun, aveți căști. În regulă, foarte bine. Acum puteți asculta foarte multe limbi diferite. S-ar putea să fie mult mai interesant decât uh, eu uh, strigând cifre. Trecem acum la punctul 22. A fost o solicitare din partea coordonatorilor să ducem o discuție referitoare la raportul Comisiei privind raportul pentru 2015 referitor la răspunderea UE în materie de finanțare pentru dezvoltare, evaluarea progresului înregistrat de UE și de statele membre. Este un raport uh, publicat uh, în această vară, înainte de conferința de la Addis Abeba. Am discutat foarte mult uh, în această comisie Um, de cum ne atingem obiectivele și așa mai departe. Am discutat chestiuni de taxare. De aceea ne bucură foarte mult astăzi să avem un panel cu multă experiență care să ne uh, vorbească despre asta. Poate întâi de la, vom asculta întâi comisia și apoi să-i vedem pe colegi uh, și să vedem ce vor să ne spună în urma conferinței de la Disabeba. Abeba. Avem mai mulți vorbitori, între care Ian Van de Pol, în numele Concord. Um, din partea 11-11-11, organizație uh, flamandă de dezvoltare, Chantal Marison de la DGDEFCO, apoi Tove Maria Riding uh, de uh, la, de la Eurodat apoi domnul Paul Engbert Pedersen Senior Policy Analyst uh, la OCDE. Tocmai ne-a spus că um, a lucrat în Agenția Norvegiană de Dezvoltare. Deci, iată, și în Banca Mondială. Deci avem uh, un um, număr de invitați foarte distinși. Începem cu comisia și doamna Marinsen like to, um, first of all, thank you for inviting us um, here to În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru invitația de a discuta acest raport. Este un moment oportun de a începe o discuție pe acest uh, subiect. După cum spunea Linda, poate că aș putea să mă întorc uh, în timp pentru a vedea de, de unde am pornit Raportul pentru 2015 are două dimensiuni. O privire de ansamblu a raportării pe care o facem din 2002 referitor la finanțarea pentru dezvoltare și, în al doilea rând, raport rapoartele anuale pentru 2014. Asta ne-a oferit o imagine de ansamblu a ultimelor 13 ani și ne-a permis să facem o analiză înainte de conferința de la Addis Abeba din iulie. Raportul se bazează pe o, o, un chestionar structurat pe care l-am trimis statelor membre în ultimii 13 ani s-a dezvoltat pe baza unui raport bazat uh, pe ODA, Asistența Oficială de Dezvoltare, și apoi a inclus ajutorul pentru comerț, uh, finanțarea pentru uh, climă, sectorul privat, transferurile din partea celor care trăiesc în străinătate, cercetare și așa mai departe. Deci s-a extins destul de mult acest raport. De asemenea, uh, s-a, uh, se evaluează și eficacitatea uh, și atingerea anumitor obiective în raport. Raportul ne-a arătat că din cele 41 de obiective, fie le-am atins, în cazul a 23 dintre acestea, sau eram pe calea cea bună, pentru 9 dintre ele suntem parțial pe calea cea bună. Pentru altele, mai ales pentru volumul ODA, suntem departe de a atinge obiectivul și acest lucru a fost simplu, interesant în acest raport și anume faptul că el arată foarte clar care este situația actuală. Practic putem să vedem unde, ca Uniunea Europeană, facem o treabă bună și unde nu. Pentru noi a fost instrumentul de monitorizare pe care l-am folosit în ultimii 13 ani, pentru că nu a existat un sistem la nivelul ONU până la summiturile de la Addis Abeba și New York. Acest lucru se va schimba acum și va exista uh, un sistem global de monitorizare. Nu știm exact cum va arăta, dar este prevăzut în noile acorduri. Va fi o schimbare așadar pentru noi. Dacă ne uităm la raportul în sine pentru 2015, vedem că am avut foarte mult succes în a, încura în a încuraja mobilizarea resurselor și sectorul privat în țările în curs de dezvoltare. Vedem că investițiile directe străine uh, către statele cu venituri medii au crescut în ultimii ani, dar nu au crescut în statele cu venituri reduse. Deci, atât mai există îmbunătățiri care pot fi făcute. De asemenea, am avut succes în uh, instrumentele de finanțare novatoare. Um, știu că ați discutat despre acestea, care combină finanțarea privată și publică. Suntem uh, cel mai mare furnizor de ODA din uh, de la ceea ce numim uh, donator tradițional. Noi uh, oferim uh, peste 50% din asistența oficială de dezvoltare în general. Am spus că ODA în ultimii ani scade ca importanță, dar are în continuare un efect catalizator foarte important pentru dezvoltarea durabilă. Știm că am uh, ratat uh, obiectivul de 0,7%, însă la Addis Abeba ne-am uh, reasumat acest obiectiv. Considerăm în continuare că este ceva important ce trebuie obținut. În ceea ce privește asistența pentru comerț și asistența ce ține în general pentru ce ține în general de comerț, în mod consecvent ne-am atins uh, obiectivele. Același lucru și pentru finanțarea în domeniul climatic. Pentru asistența tehnică în domeniul comercial suntem cel mai mare furnizor și ne atingem sarcina, uh, obiectivul mă de 2 miliarde pe an din 2008. De asemenea, oferim asistență pentru comerț uh, în valoare de 11,7 miliarde Uh, suma pentru 2013. Deci, iată, mm, cea mai bună cifră din lume. Suntem de asemenea și piața cea mai deschisă în ceea ce privește comerțul. În ceea ce privește banii trimiși uh, în țară, uh, acestea au, acești, suma acestora a crescut, încercăm să diminuăm costurile pentru aceste transferuri de bani, lucrăm cu Um, întreprinderi din domeniu, uh, facem cercetare, uh, solicităm uh, ajutorul statelor în curs de dezvoltare în programele noastre de cercetare și, de asemenea, suntem lideri în eficacitatea dezvoltării, mai ales în ceea ce privește transparența și programarea comună efectuată de către Comisie și statele membre. Privind spre viitor, cred că Uniunea Europeană trebuie să continue să-și monitorizeze angajamentele atât în finanțarea pentru dezvoltare, cât și în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, ODD. Se va pune în practică un sistem la nivelul ONU. Chiar trebuie să ne concentrăm asupra faptului de a ne asigura că sistemul ONU este adaptat. Trebuie să ne folosim cunoștințele acumulate în timpul uh, redactării acestor rapoarte în ultimii 13 ani pentru a ne asigura că obținem cel mai bun sistem la nivel global. Și cred că aici cu toții avem un rol de jucat și uh, este important ca noi toți să cooperăm pentru a avea cel mai bun sistem posibil iar apoi să ne adaptăm uh, raportarea pentru a ne asigura că ea corespunde cu angajamentele pe care ni le-am asumat. Am solicitat un sistem de finanțare pentru dezvoltare și pentru agenția um, Agenda 2030, astfel încât să avem un sistem unic, astfel încât să fim coerenți și eficienți. Am să mă opresc aici, uh, dar aș mai dori să spun că este și o oportunitate de a ne oferi orice fel de comentarii asupra raportului, așa cum este el acum, uh, în vederea îmbunătățirii acestui raport și a sistemului pentru viitor. Deci orice fel de comentariu pe care doriți să ne-l trimiteți în uh, scris sau dacă doriți să vorbiți cu noi, Vă stăm la dispoziție și suntem cât se poate de dispuși să primim reacții. Mulțumesc! Mulțumesc. Este un um, raport anual, dragi colegi. Uh, anul acesta însă conține mai multe informații. Este unul foarte util. Urmează acum domnul Van de Pol de la ONG-ul Flama, Flamand 11. Eu locuiesc în Belgia, deci îi cunosc numai uh, numele uh, în franceză, 1111, dar uh, nu vorbesc flamandă. În orice caz, îi dăm cuvântul domnului Van der Poel. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru această oportunitate de a ne adresa Ehm, dumneavoastră este Elf Elf Elf în flamandă, în olandeză. Ehm, astăzi intervin în numele Concord, Federația Europeană a Organizațiilor ehm, de Dezvoltare. Facem, fac parte din Task Force-ul pentru Finanțare. Re, am reprezentat uh, sute de organizații la Addis Abeba, a treia conferință pentru finanțare pentru dezvoltare. Și pot să vă spun că din perspectiva acestor multe organizații reunite acolo, că Addis Abeba a fost de fapt o dezamăgire. Unele organizații au uh, spus că este mai degrabă uh, un eșec al finanțării. F2F, Failing to Finance. Când ne uităm la documentul uh, final, este o, o agendă de acțiune și dacă numărați de câte ori se prevede cuvântul decide, uh, apare de două ori. Deci de multe ori informăm, recunoaștem, sprijinim, dar din... Deci Totuși, din perspectiva noastră, este un document slab care nu este suficient de ambițios și nu este pe măsura uh, cadrului prevăzut pentru 2030, adoptat în septembrie la New York. Aceste noi obiective de dezvoltare durabilă pe care le-am adoptat pentru 2030. Considerăm că nu se oferă leadership-ul politic pentru un, o, o reformă sistemică a sistemului de finanțare. Nu există noi uh, tipuri de finanțare, în principiu, în principiu bugetele naționale finanțează aceste ODD-uri. Nu există nicio inclusivitate, uh, ceea ce a fost o solicitare cheie și la Addis Abeba până în ultimul moment, de fapt, nu există un angajament uh, de a asigura responsabilitatea întreprinderilor pe baza standardelor de lucru și în domeniul de mediu la nivel internațional. Considerăm că este nevoie de acestea pentru ca această agendă să, să ducă într-adevăr la transformări. De asemenea, nimic nu este prevăzut referitor la chestiuni mai globale, cum ar fi datoria. Bun, evaluarea noastră este una destul de dură, îmi dau seama acum, dar uh, considerăm că a existat și un, rezol un rezultat bun, și anume faptul că s-a căzut de acord asupra unui forum uh, pentru a continua aceste discuții. Ne bucurăm că aceste discuții nu sunt încheiate și că trebuie să continue. Salutăm acest forum la nivel înalt care a fost uh, prevăzut în rezultatele conferinței pentru ca dezbaterea să continue. Asta este ceea ce am vrut să spun pe scurt și sunt convinsă că, convins că um, și um, colega mea va, va vorbi mai mult despre asta. În ceea ce privește raportul de responsabilitate, um, câteva idei din acesta. Întâi, în ceea ce privește mobilizarea resurselor domestice naționale, raportul vorbește despre progrese remarcabile în mobilizarea resurselor naționale în sprijinirea administrațiilor fiscale și așa mai departe. Dar ce nu spune este ce putem face în Europa pentru a face ordine la noi în ogradă o discuție despre transparența uh, în întreprinderi în urma și a dezbaterii uh, LuxLeaks. Raportarea specifică pentru fiecare țară este esențială pentru a asigura această uh, transparență și nu mi se pare că Europa deocamdată se îndreaptă în direcția cea bună. Mai sunt multe lucruri de făcut. În ceea ce privește Uh, datoria, se consolidează eforturile, dar în același timp mi se pare că UE blochează discuțiile la ONU, unde se discută chestiuni importante în ceea ce privește mecanismele, uh, în ceea ce privește datoriile. În ceea ce privește asistența oficială de dezvoltare, nu atingem nici de departe obiectivul de 0,7%. În Norvegia, în Danemarca, în Suedia, uh, iată, state care pentru o vreme au fost uh, lidere în domeniul ODA, acum, uh, iată, evoluțiile sunt îngrijorătoare și trebuie să să schimbăm această tendință pentru că mm, nu este una bună și mai ales acum că ne, întrebăm, ne îndreptăm o uh, negocieri uh, climatice, asta ne afectează credibilitatea. În ceea ce privește uh, amestecul, combinarea fondurilor private și publice, cred că colega mea mai, va spune mai mult despre asta. Apoi, în ceea ce privește raportul, Comisia se referă la acorduri bilaterale și multilaterale de liber schimb, uh, sisteme uh, generalizate de preferințe ca instrumente pentru dezvoltare. Noi considerăm că aceste instrumente nu sunt suficient folosite pentru a crea dezvoltare durabilă și pentru a sprijini obiectivele de dezvoltare durabilă. Să vă dau două exemple. Faptul că Statele Unite a, au solicitat reciprocitate de, le, de la cele mai puțin dezvoltate state în acordurile de parteneriat și au exclus uh, statele cu venituri medii din sistemul de uh, preferințe generalizat. Este vorba de Uniunea Europeană. Apoi uh, trebuie să se evalueze impactul acțiunilor noastre în domeniul dezvoltării, pentru că și aici cercetătorii au ridicat o serie de întrebări. Apoi, finanțarea în domeniul climatic. Cifrele sunt în raport. Între 2011 și 2013, 26 de miliarde, însă există o problemă aici pentru că nu există o metodologie de raportare a acestor contribuții între statele membre, nu există o metodologie prevăzută la nivel internațional pentru uh, ajutor uh, oficial de dezvoltare folosit pentru, uh, pentru domeniul climatic. Există un dezechilibru uh, între atenuare și adaptare. La ora actuală 43% atenuare și restul adaptare. Noi am considerat că este nevoie ca aceste fonduri, că, ca cel puțin 50% să meargă către adaptare. Uniunea Europeană în plus nu are o foaie de parcurs pentru a crește fondurile până în 2020, ceea ce face ca statele în curs de dezvoltare să aibă probleme în a-și planifica eforturile și în a-și asuma angajamente pentru conferința părților. Încă ceva referitor la responsabilitatea socială a întreprinderilor, un alt aspect important din uh, raport se vorbește despre raportarea nefinanciară și despre planurile de acțiune ce trebuie aplicate pentru a se aplica această raportare. Noi considerăm că este necesar să, să se acționeze în mod cuprinzător. De asemenea, mergând uh, mai departe, cred că trebuie să luăm în considerare și uh, etapele următoare raportării. Deci nu numai să ne oprim la raportare. Iată câteva observații pe scurt a interpretării uh, noastre a raportului de uh, răspundere a UE. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la doamna Tove Maria Riding de la Eurodad, specialistă în justiție fiscală. Se va Um, refer la chestiuni fiscale și de taxare. La finalul raportului, dragi uh, colegi, aveți uh, cifre și vedeți rankingul comisiei. A, am o, am, eu am chiar o versiune color, pentru că pe cea al negru nu se vede așa de bine. Mă interesează să văd și cum uh, văd cei de la Eurodat performanța Uniunii Europene, nu a Comisiei, a Uniunii Europene. Vă rog performance. Yes, uh, thank you very much for, uh, for this. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație atât de amabilă. Mă bucur să fiu astăzi aici și, într-adevăr, am câte ceva de spus despre chestiuni fiscale, însă colegii mei m-au rugat să vorbesc și despre finanțele în mediul privat și despre datorie. Așadar, chestiunile fiscale. Aceia dumneavoastră care au fost la summitul din Addis Abeba își aduc aminte poate că discuția principală în chestiuni fiscale a fost următoarea. Oare țările în curs de dezvoltare au dreptul să stea la masă cu celelalte state, dat fiind că standardele diferă foarte mult? Știți de asemenea că Parlamentul European a susținut prezența acestor state. Și a făcut asta inclusiv în raportul scris de Ellis Schlein și adoptat în plenară în iulie cu o majoritate covârșitoare. Care este sistemul prezent? E un sistem în care OCDE, uneori alături de G20, negociază și hotărăsc standardele fiscale la nivel internațional, ceea ce înseamnă că peste 100 de state în curs de dezvoltare nu iau parte la procesul de a decide în privința acestor norme internaționale. Așadar, îi avem pe cei care au deciziile, OCD și câteodată G20 și ceilalți pur și simplu primesc de gata aceste norme și toată lumea se așteaptă ca ei să se adapteze, deși nu au luat parte la procesul de negociere. Vedeți că e ușor dificil și iată de ce Uniunea Europeană și statele membre, care în general se consideră state democratice, apără totuși acest sistem din care pur și simplu 100 de state sunt excluse dintr-un proces care îi privește direct. Chestiunile fiscale fac parte din democrația noastră. La Addis Abeba, Uniunea Europeană a avut un rol foarte important ca sistemul să rămână așa cum este și propunerile de a stabili un alt sistem care să includă sub egida Națiunilor Unite și aceste state în curs de dezvoltare a fost respinsă. Pe mine m-a mirat acest raport în privința răspunderii, pentru că la pagina 31 Comisia spune că a atins obiectivul numărul 4, care se referă la încurajarea participării statelor în curs de dezvoltare în relațiile internaționale și cooperare fiscală. Însă părerea noastră este că, de fapt, Uniunea Europeană a avut un rol important în blocarea participării acestor state. Argumentul Comisiei Europene în susținerea atingerii acestui obiectiv este faptul că Uniunea Europeană a participat la reuniunile G20, G7 și OCDE, dar acestea sunt exact organizațiile și locurile din care statele în curs de dezvoltare sunt excluse. Așadar, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Uniunea Europeană trebuie să schimbe cu totul abordarea în această privință. Dacă trecem la chestiunea datoriilor, Sub egida Națiunilor Unite s-au făcut câțiva pași înainte. Națiunile Unite au pus în aplicare câteva principii în ceea ce privește împrumuturile și datorile la nivel internațional. De exemplu, un mecanism de cooperare pentru statele în curs de dezvoltare care sunt blocate și au foarte multe datorii să poată recurge la anumite mecanisme care în prezent nu există. This type of mechanism was also already in Acest tip de instrument era deja susținut în Monterey în 2002, așa că poate chiar a venit timpul să-l și punem în aplicare. Bineînțeles că aceste inițiative au fost susținute ferm de Parlamentul European, acest lucru se vede și în cea mai recentă rezoluție în privința finanțării pentru dezvoltare, însă nu au fost susținute de Uniunea Europeană și de statele membre la Națiunile Unite. De fapt, Uniunea Europeană chiar a refuzat să participe la reuniunile unde se discuta acest mecanism care să ajute țările să rezolve situația datoriilor. Iată așadar că am fost din nou surprins la pagina 32 a raportului, unde comisia spune că a atins obiectivul 3.8 și anume susținerea discuțiilor pentru restructurarea datoriilor și obiectivul 9, care spune că Uniunea Europeană trebuie să participe la reuniuni internaționale și obiectivul 11, care spune că Uniunea Europeană trebuie să se implice în restructurarea datorilor și a fondurilor. Însă, la nivelul Națiunilor Unite, aceste inițiative sunt un proces continuu, deci Uniunea Europeană are încă timp să se implice, măcar să se așeze la aceeași masă cu reprezentanții statelor în curs de dezvoltare și să discute. Poate vă aduceți aminte, din nou cei care ați fost la Addis Abeba, că acolo s-a discutat despre dezvoltarea unor state in, standarde internaționale pentru parteneriatele public-privat. Și acest lucru se referă și la statele dezvoltate, inclusiv statele membre UE. Însă acum textul spune că Uniunea Europeană se angajează să respecte standarde foarte clare internaționale atunci când redactează documentele ce stau la baza parteneriatelor public-privat, private. <clears throat> În lumina textului care a rezultat în urma discuțiilor de la Addis Abeba, din nou am fost foarte mirați să vedem că 56 de țări europene lucrează așadar la standarde noi pentru parteneriatele public-private. Nu credem că asta ar trebui să se întâmple la reprezentanțele europene ale Națiunilor Unite. E un lucru ce ar trebui să aibă loc la nivel global. Raportul în privința răspunderii approach. And uh, this despite the fact that I vorbește de o combinare 100% a fondurilor publice cu cele private Însă această modalitate a dus la foarte multe îngrijorări, multe destul de vocale. Și chiar un raport al Parlamentului European spune că cadrul post-2015 cere ca Uniunea Europeană să evalueze mecanismele pentru a verifica dacă ele au un impact durabil clar. Nu e foarte clar dacă asta se întâmplă deja sau nu. Curtea de Conturi a Uniunii Europene are ea însăși îngrijorări în privința acestor mecanisme de combinare a fondurilor, pentru că valoarea totală nu este foarte clară și se sugerează că investițiile ar fi fost posibile și fără aceste fonduri. De asemenea, se spune că monitorizarea făcută de Uniunea Europeană nu a evaluat impactul și că beneficiile potențiale nu au fost atinse ca urmare a unor deficiențe la nivelul Uniunii Europene. Acesta este raportul Curții de Conturi. Puteți să vedeți asta la pagina 116. Însă raportul privind răspunderea nu menționează acest raport, însă dacă ajungeți până la pagina 195, veți vedea o trimitere foarte vagă la criticile formulate de Curtea de Conturi însă, din nou, nu li se spune lucrurilor pe nume. Sunt lucruri de care trebuie să se țină cont. Raportul curții de conturi este extrem de important. Și comisia ar trebui să țină cont de recomandările formulate în acest raport. Și în cele din urmă am să vorbesc despre eficiența ajutoarelor acordate. Și aici se pun la un loc fonduri private cu fonduri publice. E, suntem în anul european pentru dezvoltare, însă se vorbește de tot felul de alte obiective, de exemplu profiturile obținute de companiile private. De multe ori e greu să acționezi în țările sărace și atunci de multe ori ajutorul financiar se duce în țările cu venituri mijlocii unde sunt mai multe șanse de profit. Vedem că în ziua de azi sunt foarte multe exemple de astfel de finanțări care sunt redirecționate și se întorc de fapt în Europa pentru a contribui la, combat, la criza migrației. Se pare că, de fapt, ne așteaptă o perioadă în care țările în curs de dezvoltare vor avea și mai multe obiective durabile de îndeplinit, însă vor avea la dispoziție mult mai puține resurse decât până acum. Doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză. Ultimul vorbitor astăzi este domnul Engberg Pedersen, reprezentant OCDE, și care ne va da o perspectivă nu doar asupra Uniunii Europene, ci asupra donatorilor la nivel internațional. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru invitație. Așa cum tocmai am auzit, sunt foarte multe provocări în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare la nivel internațional, deci dezbaterea noastră de azi e extrem de importantă. Aș vrea să spun câteva lucruri despre raportul privind răspunderea, exact din această perspectivă a răspunderii. Cine trage pe cine la răspundere și în ce privință? Aș dori să aflu și opinia reprezentanților comisiei în privința unui posibil raport pe viitor care să analizeze eficiența Uniunii Europene în ceea ce privește atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Pentru că, de fapt, asta trebuie să facem, să ne tragem noi pe noi înșine la răspundere. Cred că raportul este foarte bun, așa cum a spus și doamna președinte, conține multe informații esențiale. Problema este alta. Raportul pornește de la premisa că răspunderea poate fi evaluată folosind canale individuale mergând până la nivelul proiectelor individuale, în loc să ai în vedere în ansamblu impactul, ceea ce se întâmplă efectiv la fața locului. Se vorbește mult despre diferite moduri de angajare. E un raport destul de consistent, n-am ajuns chiar până la pagina 195, însă deja de la pagina 14 autorii recunosc un lucru, și anume, în ceea ce privește angajamentele orientate spre proces, Uniunea Europeană stă destul de bine. Însă în ceea ce privește angaja, angajamentele care sunt orientate spre impact, bilanțul nu este la fel de bun. Iată așadar o autoevaluare destul de cinstită și dacă e adevărată, trebuie să ne punem această întrebare. Oare ce facem? Vrem să generăm și mai multe procese sau vrem de fapt să fim siguri că avem un impact real și că producem schimbări în zonele sărace, în ceea ce privește schimbările climatice și atâtea alte teme? Așadar, chiar abia aștept să aud ce spune Comisia privind un posibil raport de răspundere în care, de exemplu, Parlamentul să poată trage de mânecă Comisia și să-i spună că nu și-a făcut treaba. Sunt câteva modalități în care putem face asta. În primul rând, dacă ne gândim la obiectivele de dezvoltare durabilă pe care le-am adoptat la nivel înalt. După părerea mea, marele avantaj al acestor obiective este că sunt orientate, au în vedere rezultatele descriu impactul, schimbările care trebuie provocate în zonele sărace ale lumii. Știm că sunt 17 astfel de obiective. Știm că sunt și 169 de obiective în agenda, ceea ce înseamnă foarte mult. Însă dacă analizăm mai în detaliu, sunt abia, ghilimelele de rigoare, 100 și ceva de obiective care se referă la rezultatele pe care ni le dorim. Sunt rezultatele pe care ni le dorim în toate domeniile acoperite de agenda privind dezvoltarea durabilă. Așadar, pentru prima dată avem o agendă în care sunt incluse niște rezultate comune concrete ce ne propunem efectiv să obținem la fața locului și avem aceste 100 și ceva de ținte care trebuie îndeplinite în agenda 2013. Așadar, trebuie să ne concentrăm pe răspundere, răspunderea față de noi înșine, față de parteneriatele pe care le avem, fie că vorbim de instituții sau instrumente noi, așa cum au propus unii antevorbitori, fie că ne referim la toate procesele și mecanismele deja existente. Haideți să facem o schimbare, haideți să ne concentrăm pe ceea ce vrem să obținem. Care sunt avantajele? Păi sunt foarte clare. Putem să ne angajăm în dialog cu, cu partenerii noștri, cu votanții noștri și să vorbim despre schimbările pe care putem să le facem la fața locului. Agenda 2030 este universală, însă putem să discutăm concret despre țările pe care încercăm să le ajutăm. Se aplică același cadru de monitorizare. Avem acum ocazia să, ca liderii noștri și partenerii noștri din sectorul privat să se implice într-o discuție politică și să, să analizeze propria contribuție. Dacă facem asta, însă va trebui să mai facem încă o schimbare. Eu mă ocup de cooperare internațională și mă ocup de ajutor și alte forme de ajutor pentru dezvoltare. Există un discurs politic de câteva zeci de ani care vorbește în continuu despre reducerea sărăciei. Însă vedem acum că multe alte obiective, așa cum spunea și Maria, apar. Acum vorbim de fiscalitate, de criza refugiaților, de schimbările climatice, sunt toate lucruri noi care trebuie incluse în discursul politic. Cred că mulți dintre votanții noștri de acasă, din statele membre, cred că mulți oameni din țările în curs de dezvoltare, dar și din țările OCD, încep să fie îngrijorați și se întreabă care e legătura între descri- discursul politic pe de-o parte și ceea ce faceți efectiv în cooperarea pentru dezvoltare? Cred că noua Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă reprezintă o ocazie, ocazia de a dezbate un nou discurs politic și cred că trebuie să ne impunem ținte foarte clare care să le permită politicienilor noștri să se angajeze într-o dezbatere eficientă și între ei și cu cetățenii de acasă. OCDE face două lucruri pentru a înainta în aceeași discuție. În februarie vom avea un atelier și sper să-i văd și pe unii dintre dumneavoastră acolo unde vom discuta exact această chestiune. Cum putem să avem în vedere rezultatele pe care le dorim din cooperarea pentru dezvoltare. Și în al doilea rând, OCDE lucrează pe un nou concept un concept care poate nu sună atât de bine în Parlament, nici măcar nu știu cum s-ar traduce în alte limbi, însă de fapt este vorba de o încercare de a spune în felul următor. Asistența pentru dezvoltare și-a arătat valoarea de-a lungul ultimelor decenii și trebuie să ne asigurăm că banii se duc în continuare către țările sărace și către cetățenii săraci. Însă, aceleași fonduri de ajutor pot fi folosite și pentru altfel de parteneriate. Însă, sectorul public în țările europene pe care le reprezentăm fac mult mai multe lucruri pentru a aborda provocările la nivel internațional. Și asta încercăm să facem și noi când spunem de sprijin oficial complet pentru dezvoltare durabilă. Acesta este conceptul. Trebuie să vedem dacă punerea la comună a fondurilor private și publice funcționează, dacă parteneriatele public-privat funcționează și cum contribuie ele efectiv pentru atingerea obiectivelor din Agenda 2030. Trebuie să vedem dacă putem să menținem rolul important al acestor instrumente de finanțare, dar să înțelegem în același timp felul în care ele funcționează, care sunt formele cele mai potrivite pentru un sprijin oficial total pentru dezvoltare durabilă. Um, thank, thank you very much for giving us some real... Mulțumim foarte mult că ne-ați dat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 și ar trebui să vorbim și cu OCDE-ul, să vedem dacă nu cumva merită să se uh, formuleze un alt cadru. De asemenea, ar fi interesant de văzut cum s-ar mobiliza, să mobiliza mai bine obiectivele de rezultare durabilă, cum să se măsoare mai bine. Avem o serie de intervenienți. Vom începe cu domnul Pedro Silva, care a fost uh, raportorul nostru în ceea ce privește finanțarea pentru dezvoltare, după care Eli Schlein, Davos Steele, Heide Hautala și așa mai departe. Pedro, tu ești primul. Voi vorbi în portugheză. În primul rând, raportul acesta este interesant, ne va permite să evaluăm uh, modul cum a evoluat finanțarea pentru dezvoltare și ne reprezintă o bună, un bun punct de plecare pentru dezbaterea noastră. Aș dori să salut Comisia și să-i mulțumesc pentru că participă la această dezbatere împreună cu noi. Însă, aș dori să mai indic și faptul că sunt uh, de acord cu ce s-a spus aici cu privire la rezultatele dezamăgitoare ale conferinței de la Addis Abeba. Am făcut parte din delegația Parlamentului la această conferință și am văzut la fața locului că la da, cele trei puncte identificate nu a existat angajamente financiare noi. Participarea statelor în dezvoltare ar fi trebuit să fie consolidată la nivel internațional, dar nu s-a întâmplat dezvoltarea unui cadru pentru procesele de structurare a datoriei publice în toate aceste domenii uh, absolut esențiale, ei bine, la Disabeba nu s-au îndeplinit deloc așteptările legate de această restructurare. Acum, referitor la raportul acesta pe care îl examinăm, la anumite puncte, consider că acesta ne furnizează datele, însă nu ne spune și cum să le înțelegem, cum ar trebui să evaluăm lucrurile. De exemplu, referitor la ajutorul public pentru dezvoltare, o chestiune foarte importantă, raportul semnalează că s-au înregistrat mai puține progrese în acest domeniu decât în altele. Mai puține progrese. Și se mai spune că Uniunea Europeană nu își va îndeplini obiectivul de 0,7%. Dar mă întreb, acesta este cu adevărat, uh, acesta este cu adevărat imaginea situației? Chiar există o, un eșec în ceea ce privește obiectivele sau dacă e vorba de un progres insuficient din punct de vedere structural sau dacă nu cumva e vorba de o stagnare a ajutorului public pentru dezvoltare, care corespunde absenței unui angajament politic din partea statelor din Uniunea Europeană. Raportul ce ne spune că media în Uniunea Europeană este de 0,41% din PIB din venitul național brut și înainte era 0,4%. Deci am ajuns de la 0,40 la 0,41. Păi dacă asta e progres, atunci mi se pare că ă, trebuie să recunoaștem că e vorba de o stagnare aici. Apoi, mai trebuie să vedem și faptul că ă, dacă s-ar modifica Um, criteriile de calculare a VNB-ului s-ar putea ajunge la 0,44, dar asta ce înseamnă? Stagnare. Se spune că e din cauza crizelor internaționale și din cauza crizelor cu care s-au confruntat statele periferice care au măsuri de austeritate și care nu pot să atingă acest, um, acest um, prag de 0,7. Dar nu cred că așa stau lucrurile. Încă o dată se prezintă greșit lucrurile. Să vedem cum stau lucrurile de fapt. Cea mai mare economie din Europeană este Germania, care și ea acordă tot 0,41%, deci cât media, nu e la 0,7%. Dacă Germania este la 0,7%, media n-ar fi în Europeană de 0,41%, ar fi mult mai mare. Deci, ce se întâmplă? chiar și cele mai mari economii, chiar și cea mai mare economie din Uniunea Europeană, care are mai multe resurse bugetare pentru a modifica uh, finanțarea pentru dezvoltare, nu își atinge obiectivul. Deci trebuie să ne uităm pe aceste cifre și să evaluăm corect situația, să facem această evaluare să fie un pic mai exigentă. Acum, uh, referitor la observațiile colegului nostru de la OCDE cu privire la procese și rezultate, spusele sale sunt uh, cu atât mai importante cu cât dacă transferăm o agenda pentru finanțare pentru dezvoltare, se face un transfer de la obiective publice către mobilizare a mm, resurselor naționale către investiții private. Are loc această mm, transferare. Dar ce înseamnă exact mobilizarea resurselor naționale? Nu putem să ne mulțumim doar la volume de încasări fiscale obținute de cele mai uh, eficiente uh, sistemele obțin, pentru că acestea nu ne dau o idee clară despre mobilizarea resurselor pentru dezvoltare pentru că nu sunt direct legate. Ce se întâmplă cu banii aceștia, banii aceștia din resursele fiscale? Nu ne indică prea multe. Noi ar trebui să ne concentrăm pe rezultate. Deci, ar trebui să ne concentrăm pe metodologii care să ne permită să vedem în ce măsură resursele naționale și investițiile private chiar corespund cu obiectivele de la Addis Abeba. Iar aici dacă am face acest lucru, ne-am putea, am putea evalua mai bine în viitor finanțarea pentru dezvoltare. Mulțumesc. Și acum uh, raportarea noastră, Edi, Eddie Schlein. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezentarea de astăzi. Și eu, ca și colegul meu, Pedro, consider că este un raport important. Îl voi citi cu mare atenție. Dar aș vrea să mă refer la câteva lucruri pe care le-ați uh, rostit astăzi și cu care sunt uh, de acord. În primul rând, prima prezentare, cred că e foarte important faptul că există niște trimiteri la mobilizarea resurselor naționale în raport de răspundere și mă bucur că există și uh, Uh, trimiteri la o raportare pe fiecare țară în parte, care este absolut esențială. Iar în acest Parlament s-a obținut majoritate de două ori la voturile din plenară, când a fost vorba de mecanismele de raportare pentru fiecare țară în parte, care reprezintă un instrument de bază pentru evaziunea fiscală și eludarea taxării. Și interesant de văzut că și OCDE-ul uh, știe câteva lucruri în acest 6, deci uh, se pare că dezbaterea este încă în curs. De asemenea, sunt de acord și în ceea ce privește banii trimiși înapoi în țări, aceste remittances. Am observat care este legătura între dezvoltare și imigrație. Acești bani trimiși înapoi de către migranți fac parte, fac o, o pondere importantă în această situație și mă bucur să văd că Comisia face ceva în acest sens. De asemenea, trebuie să vă spun că în septembrie am fost la New York, la acel moment foarte important, dar cred că cu toții din această sală uh, avem încă un sentiment uh, că încă mai așteptăm ceva, și anume în martie discuția despre indicatori, modul în care vor fi concepuți acestea și modul în care se va monitoriza um, evoluția în ceea ce privește ODD-urile. Este o, poli- o discuție cu totul politică. Trebuie să vedem cum s-ar putea măsura, nu știu, inegalitățile, corupția, calitatea guvernanței și așa mai departe. Acestea sunt chestiunile esențiale și acum mă refer la colegii mei, mă adresez lor, trebuie să ne gândim și la rolul pe care trebuie să-l aibă parlamentele în această discuție, atât cele naționale cât și Parlamentul European. Noi, când ne punem întrebarea despre cum să colaborăm, și vă citez aici, cum să lucrăm, cum să colaborăm cât se poate de bine pentru a găsi cel mai bun sistem. E adevărat că trebuie să găsim o conexiune puternică între Comisie și Parlament, dar vă permite o mică glumiță. Cred că ar trebui mm, ca, no, ca noastră să ne lăsați să vă fixăm niște ținte mai multe și mai mm, exigente decât vă fixați dumneavoastră. Cred că mm, aceasta este ocazia pe care o avem în prezent. Mereu îi cerem comisiei, de exemplu, Uh, să ne spună cum va funcționa, în ce măsură măsurile acestea vor avea loc la nivel european, la nivel național, cum să avem o coerență între cele două niveluri de monitorizare. Pentru a monitoriza cât se poate resursele pe care le vom avea în anii următori. Acum, colegi, colegul de la Concord, nu știu dacă am pronunțat bine numele, uh, eu sunt de acord că în conferința de la Addis Abeba chiar a fost o dezamăgire. E adevărat că nu s-a ridicat la nivelul ambiției um, noi agende pentru 2030. Până la urmă, totul ține de voință politică și de resurse suficiente. Avem o agendă foarte ambițioasă, dar cum rămâne cu resursele, cu angajamentul acesta de 0,7%, dar și cu, așa cum spuneam, voința politică, menționa și colegul meu. Până la urmă, bun, nu e vorba doar de modul în care criza ne-a afectat. Eu vin din Italia, deci știu cum stau lucrurile, dar e mai mult decât atât. Trebuie să ne reformulăm strategia, să ne gândim că e nevoie pentru, de o nouă abordare holistică în ceea ce privește refugiații și migranții, dar în plus, um, la originea acestei situații stă inegalitatea. Deci dacă luăm bani de la dezvoltare, ajutor pentru dezvoltare, ca să rezolvăm uh, crizele de aici, de la noi, din bătătură, nu facem cu adevărat ceva util putem să rezolvăm ceva pe termen scurt, dar nu și pe termen lung. Ca să închei, aș mulțumi din nou uh, lui Davor pentru că a reamintit și de celelalte aspecte importante ale discuției. Noi am fost pentru existența unui organism interguvernamental astfel încât uh, discuția între țările în curs de dezvoltare și de dezvoltate să fie pe picior de egalitate. Nu s-a întâmplat și sunt foarte dezamăgită, dar mai există inițiative, inițiative fiscale pe care trebuie să le urmărim cu atenție pentru că ar putea să reprezinte cel puțin un pas mic în direcția pe care ne-o dorim și încă un lucru. A spus un lucru important. În raportul acesta se menționează că s-au făcut progrese în ceea ce privește sprijinirea din punct de vedere tehnic și, finanța, și financiar al statelor în curs de dezvoltare, dar să nu uităm că în 2011 mai puțin de 1% um, ajutor pentru dezvoltare s-a inclus în acel capitol. Deci, mi-aduc aminte că colegul de la OCDE, Pascal Senema, a, a avut împreună cu noi o, o dezbatere foarte interesantă și a spus că este cel mai eficient tip de ajutor. Haideți așadar să um, alocăm mai multe resurse, pentru că dacă aceste autorități pot să colecteze mai bine resursele, atunci s-ar putea mobiliza aproape 270 de milioane în plus, ceea ce contribuie la direcția aceasta mai bună. Am putea să facem o treabă mai bună. Mulțumim! Davos Tier, care a fost raportor uh, pe raportul privind obiectivele de dezvoltare durală durabilă. Vreau să mă refer și eu la uh, asistența oficială pentru dezvoltare sau ODA. Sunt de acord cu ce a spus colega mea, dar uh, să cu început. Vreau să vă mulțumesc pentru acest raport. Sunt multe informații utile în acesta. Dar mai am uh, cumva probleme în ceea ce privește evaluarea impactului ODA. Nu reiese așa de clar din acest raport. Cred că se leagă cumva de ce s-a spus anterior. nu Există loc de mai bine sau mai clar în acest raport. Poate cumva să mă lămuriți cum să înțeleg mai bine situația. E clar că agenda 2030 ar trebui să fie inclusă în uh, evaluările viitoare. Și în acest sens, cum țineți cont de noi indicatori care trebuie să fie conveniți? Pentru că am vorbit despre ODD-uri, cele 17 obiective și cele 169 de ținte, dar Păi, până la urmă, indicatorii vor fi esențiali și încă nu există. Nu s-au convenit, cel puțin nu oficial, vor fi aprobați în martie și până la urmă va trebui să treacă și prin uh, um, examinarea adunării generale. Aș vrea să aflu care sunt gândurile dumneavoastră în acest sens. Și apoi, pentru raportarea din viitor, cumva să închei, se va concentra acesta pe mm, aceste mm, ODD-uri sau cum, cum se va face? Efortul va fi foarte mare. Va fi un singur obiectiv sau mai multe? Și cum vă pregătiți uh, pentru această sarcină? Mulțumesc! Uh, Heidi Hautala, după care Joachim Zeller. Mulțumesc. Cred că doamna, doamna președinte a, a pus cea mai bună întrebare. Cui se adresează acest raport? Cel puțin Parlamentul European vrea ca Comisia și statele membre să dea socoteală și cred că de aceea ar trebui să avem cumva un ritual anual. Acesta să vină, acest raport să vină unul anual. Ar trebui dar ar putea să fie și un instrument comun. S-au prezentat multe idei despre cum să fie, cum să evolueze dezvoltarea în contextul agendei 2030. Bun, e evident că OCDE-ul mereu este o platformă bună pentru hmm, aprofundarea acestor uh, idei și eu chiar cred că, hmm, așa cum a spus dumneavoastră, Agenda 2030 poate să fie noul cadru, nou, noua metodă, noua logică în care se va organiza ajutorul pentru dezvoltare. Deci, pentru asta vă mulțumesc. Dar, referitor la tragerea la răspundere, cred că reprezentanții societății civile ne-au adresat niște întrebări foarte bune. De ce n-a sprijinit Uniunea Europeană propunerea privind uh, un organism uh, al Națiunilor Unite care să trateze concret, așa cum trebuie, chestiunile fiscale. Nu s-a... Și eu vreau să adresez această întrebare, n-am avut până acum ocazia. Și apoi, altă întrebare, de ce a respins Uniunea Europeană standardele internaționale privind uh, parteneriatele public-privat sau de ce s-a mulțumit cu o versiune mult mai vagă, mai ambiguă și de ce a criticat atât de mult combinarea tipurilor de finanțare. Cred că acest, uh, această amestecare, acest blending poate să fie foarte util în anumite state. E o modalitate de extindere a domeniului de aplicare a anumitor programe. O idee foarte bună, dar acum dacă acest lucru este legat de faptul că din raport uh, reiese că uh, um, partea din ODA care merge către statele cele mai puțin dezvoltate, mai ales uh, din um, Africa, nu este suficient de mare. Nu se atinge acel obiectiv de 50% de creștere pentru Africa, pentru organismele de colectare. Um, este acest lucru legat de atitudinea poziției față de această combinare a fondurilor, acest blending și de faptul că nu ne îndeplinim angajamentele față de statele cele mai puțin dezvoltate. Cred că e păcat că se întâmplă așa, pentru că statele cele mai puțin dezvoltate sunt exact cele care au nevoie în continuare de bani din, acest, din această asistență de, și trebuie să ne asigurăm că vor beneficia de ea în continuare. Și, în sfârșit, am văzut că ă, în mod excepțional există și persoane mai din nordul continentului. Ă, dacă nu mă înșel, chiar săptămâna aceasta la Oslo va avea loc o conferință mare a Um, organizațiilor um, caritabile în care uh, întreabă uh, cumva se, am ajuns la finalul excepționalismului nordic, ceea ce înseamnă că s-a observat clar că nu doar Finlanda își reduce bugetul pentru ODA cu aproape jumătate, nu-i o reducere, e o prăbușire și am aflat uh, ce înseamnă, ce consecințe tragice. Finlanda nu mai finanțează nici um, Organizația Națiunilor Unite la un nivel minim de anul viitor încolo. Și se pare că și Norvegia a hotărât să direcționeze 60% din bugetul său pentru dezvoltare către um, problema refugiaților și nu, nu cred că e vorba de uh, cauzele care stau la baza acestui fenomen și cred că sunt tendințe asemănătoare și în Suedia și în Danemarca. Aș vrea să întreb pe uh, vorbitorii noștri din uh, Nord dacă chiar uh, am ajuns la începutul sfârșitului acestui angajament activ al statelor nordice. Trebuie să spun că ajutorul din partea statelor nordice a fost la nivelul a jumătate din ajutorul oferit de Statele Unite. Deci nu-i puțin lucru. Cred că este un instrument excelent care trebuie discutat și chiar cred că Um, în Comisia Europeană trebuie să fie trasă la răspundere, trebuie să dea seamă. Mulțumesc. Mulțumesc și acum ultimul vorbitor, domnul Zeller. Mulțumesc, doamnă președinte. Interesant în aceste rapoarte, la fiecare capitol, sunt, uh, este secțiunea cu provocări uh, și ele îmi ridică multe semnul uh, întrebării. Uh, în germană spunem că opusul binelui este buna intenție. Așa mi se pare că e și aici. În trecut, cu politica de dezvoltare, statele membre ale Uniunii Europene și instituțiile europene au avut intenții bune. Um, au prevăzut fonduri pentru proiecte, au pus la dispoziție de toate și au spus, da, bun, așa ne facem datoria față de statele mai uh, sărace și uh, undeva între Asia, Africa și uh, America uh, de Sud, uh, ne calmăm și noi conștiința. Însă cred că acest tip de politică și-a atins sfârșitul. Între timp, lumea s-a schimbat și dacă este corect ce am citit odată, și anume că în urmă cu 30 de ani fluxul de fonduri către statele în curs de dezvoltare erau 70% din ajutorul de dezvoltare Ehm, acum acest, acești 70% s-au redus la 7%, ceea ce înseamnă că condițiile sunt foarte diferite. Multe dintre aceste țări nu sunt în sine sărace. Oamenii de acolo sunt săraci, însă statele, regiunile sunt mai ehm, sunt bogate, au ehm, natură, resurse umane, cum se spune așa frumos. Deci, personal calificat, și problema nu este ce se câștigă în țările alea, ci unde ajung banii respectivi. Se pare că bogățiile acestor țări nu ajung la cei care și locuiesc acolo. Tocmai de aceea consider că avem nevoie de o schimbare de paradigmă în, a modului în care gândim. Să nu mai vorbim atât de ajutor de dezvoltare, ci să ne întrebăm cum putem face să interacționăm într-un mod just și echitabil într-o lume care este din ce în ce mai uh, legată, uh, este mai în rețea. Ajutorul de dezvoltare se uh, plătea întotdeauna din bugetele naționale și discuția ne-a arătat de mai multe ori că bugetele statelor membre nu mai duc așa de bine și devine din ce în ce mai greu să alogi fonduri pentru uh, alte țări, iar banii între timp se câștigă în altă parte. Ieri am uh, citit că un hedge fund uh, american uh, a câștigat 9 miliarde numai prin fuziunea a două întreprinderi din domeniul alimentar. Apple a făcut profituri la fel de mari la, un, la același nivel cât n-au plătit taxe în Uniunea Europeană. Asta ne arată că lumea s-a schimbat foarte mult. Am raportul acum pe masă și noi negociem asupra a 300 de milioane uh, care trebuie să le uh, dăm la 17-18 țări. Unele țări uh, vor să își Um, mai protejezi de resursele, altele sunt dispuse să-și taie toate pădurile. Iată, când vedem toate aceste lucruri, um, cred că ele sunt provocările noastre. Nu trebuie să cedăm acolo unde avem uh, parteneri la fața locului care ne pot ajuta să combatem sărăcia și care pot oferi unele soluții populației locale. Dacă putem să-i sprijinim pe aceștia, trebuie să o facem, dar provocările sunt cu totul altundeva. Să fim sinceri. Dacă era, până acum, dacă era nevoie să se dea un post uh, cuiva, Uh, era făcut ministru de dezvoltare, dar acum lucrurile s-au schimbat, trebuie să schimbăm instrumentele astfel încât mm, și trebuie să se schimbe și abordarea noastră a statelor în curs de dezvoltare. Asta este provocarea, nu de unde mai adunăm cât, câteva centime Uh, ca să finanțăm pe aici, pe acolo, cât un program. Bineînțeles, este nevoie, dar provocările sunt cu totul altundeva. Ok, you've had a lot of points. Da, într-adevăr, foarte multe uh, observații, mai degrabă generale. Am să limitez uh, timpul de răspuns uh, al intervenienților noștri, pentru că trebuie să începem dezbaterea privind finanțarea în domeniul climatic. Am să vă adresez și o întrebare. În ceea ce privește tabelul de la final, finanțarea, um, progresul în ceea ce privește finanțarea pentru statele cele mai puțin dezvoltate, am putea să avem uh, o raportare separată pentru aceste, state, pentru aceste, aceste state uh, ca să vedem cum funcționează lucrurile. Dezvoltarea sector privat uh, și așa mai departe. Dar cât din toate acestea merg în uh, țările cele mai puțin uh, dezvoltate? Pentru că de multe ori aceste cifre sunt cumva ascunse, ca atunci când vorbim despre sărăcie și China. Sărăcia este foarte bine ascunsă de statisticile chineze. Deci trebuie să știm care este impactul politicilor noastre. Ar fi ideal dacă am putea avea câteva exemple, să ne dați uh, două, trei țări, uh, nu știu, cu venituri mijlocii, țări uh, cele mai puțin dezvoltate, ca să vedem ce s-a întâmplat cu acțiunile noastre, lucrurile se îmbunătățesc sau nu. Știm că există și alți factori, conflicte, războaie, dar da, poate ne puteți totuși spune câte ceva despre asta. Bun, voi începe cu OCDE de data aceasta și apoi voi lăsa comisia să încheie însă vă rog să vă rezumați la 3 minute pentru că nu mai avem uh, timp și veți putea răspunde și bilateral uh, colegilor. Domnule Pedersen. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră și pentru dezbatere. Mă tem că indicatorii uh, pentru uh, ODD-uri uh, Um, trebuie să le așteptăm, sunt pe care să fie uh, elaborate, mă aștept că vor fi vreo 300 și va fi complicat uh, să uh, le urmărim. Eu mă voi concentra asupra obiectivelor de rezultate pe care ni le dorim. S-ar putea să nu putem folosi toți cei 300 de indicatori când vor fi ei elaborați. Nici nu cred că trebuie să-i folosim pe toți Un argument foarte bun a fost să, se, să fie întrebată comisia dacă răspunderea um, trebuie să fie raportată pe, numai pe obiectivul 17 sau pentru toate. Eu sper că va fi pentru toate, pentru că este singurul mod în care putem să vedem un impact real, o schimbare reală. Altfel va fi, să spunem așa, numai despre uh, proces, în sine. Se întâmplă să fiu uh, președin, să fi fost președintele Agenției de Dezvoltare norvegiene, însă în același timp sunt uh, danez și am scris și un uh, um, articol uh, pentru conferința um, ce va avea loc săptămâna viitoare privind excepția nordică. În același timp va trebui să fiu foarte succint. Cred că au loc schimbări în statele nordice dar nu cred că satele nordice erau atât de excepționale în trecut. Da, într-adevăr aveam un nivel ridicat de asistență oficială de dezvoltare, dar modul în care foloseam acești bani nu era atât de excepțional. Deci nu mă îngrijorează această schimbare. Mă îngrijorează mai degrabă ce se întâmplă în Danemarca și în Finlanda. Cred că schimbarea din Norvegia este o schimbare politică, de înțeles, se întâmplă întotdeauna. Cred că și Suedia este poate fi înțeleasă. Problema de fiecare dată este că dacă începem să calculăm uh, costurile pentru refugiați din primul an ca ODA, vom, uh, prim, vom avea niște cifre foarte ciudate privind asistența oficială de dezvoltare vom avea o creștere enormă, nu pentru că au crescut fondurile, ci pentru că am numărat altfel. Nu este înțelept să se folosească asistența oficială de dezvoltare pentru aceste obiective. Este mult mai eficient să se facă ceva în statele în curs de dezvoltare decât să cheltuim banii aici. De aceea avem nevoie în continuare de agenda eficacității dezvoltării. Aș mai avea multe lucruri de spus, dar mă opresc totuși aici. Mulțumesc, vă rog. Mulțumesc. În primul rând, spune doamna Tove, da, este bine să avem fonduri, dar uh, să prevedem uh, indicatorii. Finanțarea este altceva. Raportarea pentru ODD-uri nu va uh, fi foarte interesantă dacă nu știm ce se întâmplă cu regimurile de finanțare. Apoi, în ceea ce privește sprijinirea colectării taxelor în statele în curs de dezvoltare. Cum? Ce se întâmplă, de fapt? Pentru că am văzut uh, cum FMI și Banca Mondială au depus presiune pentru implementarea unor taxe în statele în curs de dezvoltare pentru taxarea consumatorilor. A fost taxată fiecare mamă care mergea la supermarket să uh, cumpere mâncare pentru familie. Au început să plătească taxe săracii și corporațiile multinaționale nu. Uh, oricare dintre dumneavoastră care face parte din Comisia Taxe știe că există state membre care nu sunt foarte angajate uh, și care nu își asumă foarte puternic ideea ca întreprinderile să uh, plătească taxe. Aceste întreprinderi își trimit uh, membrii și experți în statele în curs de dezvoltare care să ajute organizații, administrațiile locale să um, colecteze taxe. Există um, um, locuri în care colectarea taxelor este mai, mai mult sau mai puțin um, um, gestionată de PricewaterhouseCoopers. Deci să fim prudenți și precauți, să nu credem că orice sprijin de îmbunătățire a sistemului de colectare a taxelor în statele în curs de dezvoltare va avea, este într-un scop bun. Uh, Ultimul minut referitor la statele nordice. Da, eu cred totuși că exista uh, o atmosferă nordică specială, modul în care uh, interacționam cu aceste țări și le ajutăm să se ajute singure. Acest lucru mi se pare că dispare. Dispare mai mult decât ajutorul din partea statelor nordice. Poți de asemenea și să ajuți statele în curs de dezvoltare să obțină uh, um, un cuvânt de spus în forurile internaționale. Nu te costă mult să faci asta, e gratuit. Apoi există și un ajutor de dezvoltare care nu dispare, dar este redirecționat. De exemplu, uh, decizia daneză că ODA daneză trebuie să se folosească pentru a ajuta întreprinderi daneze ce, de ce o întreprindere daneză este cel mai bun lucru care se poate întâmpla unei țări în curs de dezvoltare sau e altceva la mijloc? Și apoi uh, schimbările climatice. S-ar putea să finanțăm foarte multe uh, eoliene în țările în curs uh, de dezvoltare, noi danezii, dar și nu e rău, dar nu este ceva ce ține de dezvoltare. Mulțumesc, domnul Van der Sol. Da, mulțumesc uh, foarte mult tuturor pentru comentarii și întrebări. Câteva puncte. În primul rând, în ceea ce privește banii trimiși acasă de emigranți, menționat de doamna Schlein. Da, s-a vorbit despre asta, să se reducă costul pentru aceste transferuri, dar există și o provocare pentru că la nivel macroeconomic lucrurile nu sunt atât de clare. Și aici trebuie să ne confruntăm cu provocările de politici, pentru că știm că aceste fonduri sunt sprijină consumul, nu neapărat investițiile. Deci cum putem să folosim acest fenomen pentru dezvoltare? Cred că dezbaterea este mai extinsă decât uh, reducerea costurilor pe tranzacție. În al doilea rând, Uh, sunt de acord uh, cu colega mea în ceea ce privește asistența oficială de dezvoltare pentru capacitatea fiscală. Sunt convins că se pot face foarte multe lucruri pozitive, însă cel mai important lucru pe care îl poate face Uniunea Europeană pentru a crește mobilizarea resurselor la nivelul național este să avem politici coerențe, coerente și angajamentele, um, cred că trei sau patru, um, tocmai la asta se referă coerența politicilor. Este un element uh, cheie. Încă un punct, punct uh, excepția nordică. Da, chiar și utilizarea asistenței oficiale în alte obiectiv, uh, în alte scopuri, nu este o excepție, de fapt, uh, cea a statelor nordice. Același lucru se întâmplă și în Belgia și în alte țări. Uh, se folosesc fondurile pentru a promova exporturi, pentru a acoperi costurile cu refugiații ajunși aici. Sunt, da, scopuri nobile, dar nu au nimic de a face cu dezvoltarea. Și încă un um, Uh, punct referitor la TOST, uh, acest uh, acronim. Cred că și aici trebuie să fim foarte precauți, pentru că nu trebuie să diluăm asistența oficială de dezvoltare și obiectivele sale, chiar dacă se pot uh, urmări și alte scopuri, dar ideea este să există bani care să meargă la săracii din uh, țările respective. Iar acum, spune doamna președinte, doamna Chantal Marinson. Da, nu cred că voi reuși să răspund la toate comentariile și răspunsurile în trei minute. Dar, în primul rând, în ceea ce privește raportul, noi am considerat că există un sistem mm, pus în aplicare sub Monterey Um, cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului, era, raportarea era odată la 5 ani și era insuficient. Ce am încercat a fost să încercăm să um, fim trași la răspundere și să tragem la răspundere mai des, să punem presiune asupra statelor membre, să încercăm să le forțăm să ne arate ce fac în ceea ce privește implementarea a acordului de la Monterey. Acest lucru se va schimba. Vom avea un sistem de raportare la nivel ONU, atât pe, pentru ODD-uri, cât și pentru acordul de la Addis Abeba. Ceea ce ne-am dorit noi este să ne asigurăm că cele două Uh, nu merg în paralel, ci se completează reciproc, că sunt uh, coerente. Cred că evaluarea noastră a Addis Abeba, a rezultatelor conferințelor de la Addis Abeba și de la New York este diferită a celor um, de cele exprimate astăzi. Noi suntem destul de mulțumiți de ce s-a întâmplat la Addis Abeba și la New York. Considerăm că se schimbă paradigma. Nu vorbim um, din nou despre nord și sud, vorbim dintr-o perspectivă universală. Asta înseamnă că toată lumea este responsabilă. În primul rând, statele sunt, sunt responsabile pentru propriile politici și practici și asta înseamnă și că în interiorul Uniunii Europene ce facem noi la nivel intern uh, este și pentru ce trebuie să ne asumăm uh, răspunderea. și acest lucru mi se pare foarte important uh, în această agendă. În ceea ce privește ODA și angajamentele dincolo de această asistență, da, avem nevoie de Parlamentul Național și avem nevoie ca dumneavoastră să comunicați cu parlamentele naționale. Este foarte important acest lucru. Trebuie să existe uh, presiune din toate direcțiile, deci nu pot decât salut acest lucru. În ceea ce privește Norvegia și statele nordice, au existat unele scăderi, într-adevăr, Danemarca a scăzut la 0,7 când înainte depășa. Există țări care și-au crescut această asistență și este important acest lucru. Trebuie să ne uităm la cei care cresc uh, sumele alocate sau ar putea să le crească în viitor. În ceea ce privește sistemul de taxare, știm că uh, se face um, o treabă foarte bună la OCDE, există un, o comisie de taxare și la ONU. Noi sprijinim toate acestea. Am colegi în spatele sălii care sunt mult mai experți decât mine pe acest subiect și ar putea să vă explice atât inițiativa TAX, cât și sprijinul nostru față de sistemul uh, ONU. Am considerat că este cea mai bună cale de a merge înainte. Probabil că am uh, că nu am reușit să vă răspund la toate întrebările, deci nu pot decât uh, să vă rog să revenim la acest subiect. Poate putem să revenim la acest la aceste subiecte și să le discutăm mai îndeaproape. Am să, vom încerca să vă punem la dispoziție și raportul um, imprimat uh, în culor, dar și uh, versiunea totală uh, în format digital. Trebuie să continuăm să lucrăm pentru a ne asigura că facem lucrurile cum trebuie și apoi să ne adaptăm ceea ce facem, să adaptăm ceea ce facem noi la sistemul ONU. Doamna președinte, da, cred că asta și voiam să aflăm. Voiam să aflăm uh, ce faceți pentru a schimba lucrurile. Bun, întotdeauna uh, puteți, uh, dragi colegi, să solicitați informații, să puneți întrebări, pentru că noi tot vorbim despre asta, dar nu aflăm exact ce se întâmplă. În orice caz, mulțumesc celor patru vorbitori din această după amiază. Da, da, merită și aplauze. And I'm going to swap the podium now and ask the people. Acum am să îi rog pe cei care vor participa la dezbaterea privind schimbările climatice să ni se alăture la prezidiu. Îl văd pe domnul McQuaig în uh, spatele sălii, văd că nu poate să stea departe de comisia noastră. So, yeah, Mr. I think Madam Quinn. Yeah, I don't know who else is coming.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 trecem mai departe și discutăm despre conferința părților de la Paris, până la care, iată, mai sunt doar două săptămâni și jumătate. Să sperăm că de la Paris vom veni mai fericiți decât am fost după conferința părților de la Copenhaga. La Copenhaga, unul din punctele importante era felul în care țările în curs de dezvoltare ar putea beneficia de pe urma unui acord privind schimbările climatice. Țările din G77. Întotdeauna când vorbim de schimbări climatice există două părți ale dezbatei. Avem aici invitați, avem, o avem pe doamna pe doamna McLean de la Climate Action Network, Tatiana Lambin de la WWF și de asemenea reprezentanți ai Comisiei, alături de două ONG-uri extrem de implicate în tot ceea ce înseamnă schimbări climatice. Fiecare vorbitor va avea aproximativ 5 minute. Începem cu DG Clima. On climate finance and deforestation. So we look forward to hearing what you have to say. Yes, Thank you very much and thank you for inviting me. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să subliniez pentru început noutatea acestei săptămâni. Consiliul ECOFIN a adoptat concluziile în ceea ce privește finanțarea pentru combaterea schimbărilor climatice. Cred că documentul adoptat e destul de bun. Există un angajament pentru a acorda mai multă finanțare în anii următori. Există de asemenea o analiză a finanțărilor acordate până acum. E vorba de 14,5 miliarde de euro în 2014, ceea ce înseamnă mult mai mult decât în 2013. Consiliile con concluziile Consiliului iau în calcul și un document OCDE care are în vedere un progres al finanțărilor în fiecare an până în 2020 am ajuns acum la 62 de miliarde în 2014. Însă, Consiliul spune de asemenea că e nevoie de mai mult pentru a atinge obiectivul anual care este de 100 de miliarde până în 2020. E un obiectiv care poate fi atins, deși nu ușor. Consiliile stabilesc de asemenea mandatul pentru poziția Uniunii Europene la negocierile de la Paris și se vorbește despre angajamentul de a finanța în continuare combaterea schimbărilor climatice, inclusiv finanțarea pentru adaptare. Sunt semnale puternice transmise către sectorul privat pentru că aceștia să aibă în vedere scăderea emisiilor și de a folosi toate instrumentele și măsurile din cadrul legal disponibile. De asemenea, trebuie să renunțăm treptat la combustibilii, la investițiile în surse de energie care poluează. Cred că cel mai important aspect legat de finanțarea pentru combaterea schimbărilor climatice este nevoia de a ne construi o poziție de încredere, să arătăm că dorim să atingem obiectivele pe care ni le-am primit. Avem în continuare o poziție fruntașă în ceea ce privește fondul Green Climate. Am atins aproape jumătate din promisiunile pe care le-am făcut. Dacă vă uitați la bugetul european, acolo aveam un obiectiv ca 20% din buget să fie direcționat către acțiuni pentru schimbările climatice. Ceea ce înseamnă că în anii următori până în 2020 finanțările pentru schimbările climatice din bugetul european vor crește foarte mult. Practic le vom dubla în fiecare an, ajungând la 40 de miliarde în total până în 2020. Mai multe state membre s-au declarat de asemenea în favoarea creșterii acestor finanțări până în 2020. Ce ne dorim prin acest acord? Acordul de la Paris trebuie să fie un acord corect și cu caracter obligatoriu. Ne dorim ca acordul să fie transparent și să menționeze ideea de răspundere. Trebuie să fie un acord dinamic revizuit odată la 5 ani. Avem deja angajamente din partea 155 de țări care sunt dispuse să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră, însă nu este destul. Avem nevoie de acest element de dinamism pentru ca ambițiile noastre să crească din ce în ce mai mult. Însă negocierile pentru finanțarea în ceea ce privește schimbările climatice sunt dificile țările sunt dezbinate, o diferență foarte mare între țările în curs de dezvoltare și țările dezvoltate. Pentru noi e foarte important să ca diferențierea să nu, înseamnă, să nu însemne neapărat și dezbinare. Trebuie să mărim gama de donatori, trebuie să asigurăm și mai mult sprijin financiar China a anunțat acum de asemenea că instituie un nou mijloc de finanțare special pentru combaterea schimbărilor climatice. Așadar, nu doar țările considerate tradițional a fi dezvoltate contribuie, ci iată că și alte țări ni se alătură. În ceea ce privește resursele, e nevoie să facem tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, ceea ce, bineînțeles, nu putem face doar din fonduri publice. E foarte important să reorientăm investițiile și ne, să ne asigurăm că sectorul public este solidar cu ceea ce facem noi. Trebuie să ne asigurăm că acțiunea pentru schimbările climatice se desfășoară în toate statele membre. Țările G77 și China consideră că există bariere în calea finanțării. Vedeți așadar că există diferențe de opinie și diferențe în ceea ce privește suma care trebuie investită. Țările în curs de dezvoltare cer angajamente clare și cuantificabile post-2020 ceea ce din perspectiva țărilor dezvoltate e foarte diferit. Uniunea Europeană împreună cu Statele Unite propune includerea acestui element de dinamism și în ceea ce privește finanțarea. Finanțarea într-o perspectivă mai largă. Trebuie să avem raportări mult mai transparente în privința a ceea ce primim și ceea ce facem cu ceea ce primim. Strategiile de dezvoltare trebuie să aibă obiective mult mai clare referitoare la combaterea schimbărilor climatice. Trebuie să ne asigurăm că efortul este același la scară largă, toți trebuie să promovăm transparența și să raportăm în privința a ceea ce facem. Finanțarea pentru combaterea schimbărilor climatice va fi în continuare un subiect foarte dificil va face obiectul negocierilor de final din cadrul conferinței de la Paris și probabil că se va discuta foarte mult această diferență de opinii în privința felului în care ar trebui folosiți acești bani. Cum vă spuneam, țările G77 și China au o altă poziție decât țările dezvoltate. Există nuanțe, există diferențe, însă cred că putem să ajungem la un consens și bineînțeles că asta presupune și compromisuri în vederea acordului. Și cred că mă voi apăia aici, doamna președinte. Vă mulțumesc, iată poziția DG Clima, știm că lucrați uh, strâns împreună cu DG DEFCO, așa că îi voi da cuvântul reprezentantului DG DEFCO. on financing climate action. Vă mulțumesc, doamna președinte. De fapt, antevorbitoarea mea a acoperit mare parte din ceea ce voiam să spun. Există, de fapt, două fațete ale acestei monede. Dacă nu oprim schimbările climatice, nu vom ajunge nicăieri și nu putem aborda durabil această problemă fără să abordăm și chestiunea inegalității economice și fără să reducem semnificativ sărăcia. Bineînțeles că țările sărace sunt extrem de vulnerabile în fața schimbărilor climatice pentru că economiile lor depind foarte mult de resursele naturale și pentru că aceste țări au mult mai puține resurse prin care să se poată adapta la efectul schimbărilor climatice. În același timp, dezvoltarea înseamnă o ocazie pentru o oportunitate pentru investiții verzi. Iată mesajul care, trebuie, care este transmis și prin obiectivele de dezvoltare durabilă. Există un obiectiv concret în acest sens. Cred că oportunitățile care provin din acest nou format al obiectivelor de dezvoltare durabilă sunt oarecum în cascadă, adică printr-un obiectiv poți atingi de fapt două, trei sau mai multe alte obiective. Există așadar un obiectiv concret ce are în vedere ce are în vedere măsurile urgente care trebuie luate pentru a combate schimbările climatice. Conform poziției Națiunilor Unite, Schimbările climatice sunt un subiect de internet, interes internațional și toate eforturile trebuie făcute pentru combaterea lor în toate sectoarele, dar mai ales în sectorul agricol. Am participat la misiuni în Kenya și în Uganda, unde știți că terenul este desertificat. Ceea ce se face acolo este deja relevant pentru, schimbarea, pentru schimbările climatice, sprijinul care este acordat agricultorilor de acolo și aș putea să vă dau exemple foarte concrete. Bugetul european reprezintă o sursă principală pentru finanțarea pentru dezvoltare în țările în curs de dezvoltare. S-a menționat faptul că în 2014 am ajuns la o sumă foarte importantă, însă ea trebuie să crească. Nu am ajuns încă la obiectivele propuse în strategia 2020. Aproape toate instrumentele noastre juridice menționează acest procent de 20 20. Toate fondurile europene își propun această țintă până în 2020. O modalitate prin care putem să creștem concret finanțările, deși probabil că trebuie să ne propunem chiar să depășim obiectivul propus, însă trebuie să avem în vedere și rezultatele. Noile obiective de dezvoltare au în vedere rezultatele. Cele 169 de ținte propuse au în vedere efectul, impactul, câți oameni beneficiază concret de pe urma proiectelor noastre. Și bineînțeles că după aceea trebuie avut în discuție și finanțarea pentru aceste proiecte. Înainte eram obișnuit să vorbim în termen de angajamente și de finanțare, însă lucrurile se schimbă. Diferența între Copenhaga și Paris and, and eventually was nothing. In a sense, uh, now in Paris we do start from a base. Diferența între Copenhaga și Paris provine tocmai din această diferență a contribuțiilor naționale. Contribuțiile naționale nu reușesc să scadă temperatura cu 2,7 grade Celsius, conform calculelor optimiste, pentru că sunt și alte calcule mult mai pesimiste. Colegii de la WWF și alte ONG-uri ne pot da mai multe detalii în această privință. Antevorbitoarea mea a vorbit despre finanțarea pentru schimbările climatice. Este doar o, un segment al finanțărilor. Trebuie să dezvoltăm finanțările din sectorul privat. Astăzi milioane și miliarde de euro se investesc pentru măsurile luate pentru combaterea schimbărilor climatice, însă tot nu este destul față de obiectivul propus. Și bineînțeles că majoritatea finanțărilor vin din sectorul privat, nici nu poate fi altfel. Bugetele publice nu ar putea acoperi ceea ce trebuie făcut, așadar trebuie să convingem acum sectorul privat să investească și acolo unde nu a investit până acum. Noi ne pricepem foarte bine la asta, Uniunea Europeană se pricepe la asta. Concluziile Consiliului în privința sectorului privat arată foarte clar acest lucru. Iată un cadru politic extrem de important, pentru că în absența acestui cadru politic nu putem, de fapt, să colaborăm cu sectorul privat și să-i convingem să aloce aceste resurse suplimentare de care este atât de mare nevoie. Aș vrea să vă dau exemplul al două inițiative. Prima se numește Electrify, cea de-a doua Agrify. Poate ați auzit de ele. Electrify este extrem de relevantă pentru combaterea schimbărilor climatice, pentru că prin resurse de finanțare privată încercăm să dăm acces la resurse regenerabile de energie cetățenilor din uh, state preponderent rurale. Prin Agrify dorim să ducem exemplele de bune practică agricolă în um, țările unde ele nu au fost încă transmise. Am să mă opresc aici. Există inițiative, inițiative foarte importante, precum Alianța Globală pentru combaterea schimbărilor climatice, care a fost lansată în 2008, așa cum vă aduceți aminte, Parlamentul are un rol foarte important acolo, multe state membre contribuie și ele. Încercăm să reinventăm cumva ceea ce s-a întâmplat atunci. Vom contribui, vom participa la conferința de la Paris, vom avea și 6-7 evenimente conexe și cred că delegațiile noastre uh, vor trebui să transmită foarte clar această idee de creștere cu 20% a finanțării pentru combaterea schimbărilor climatice. Analiza aprobată este coerentă cu această țintă de creștere de 20% și să sperăm că de fapt vom putea face chiar mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Vom trece acum după reprezentanții comisiei la reprezentanții ONG-urilor. Voi da întâi cuvântul doamnei McLean de la Climate Action Network, rețeaua pentru acțiune împotriva schimbărilor climatice. Vă mulțumesc, mă bucur foarte mult să fiu aici. E foarte important să avem această ocazie de a discuta și de a vă prezenta viziunea noastră. Suntem o rețea de ONG-uri <clears throat> care se ocupă de chestiuni legate de dezvoltare durabilă și schimbări climatice și bineînțeles că interesul nostru acum sunt negocierile care sunt în curs de dezvășurare. Aș vrea să vă spun care sunt motivele de îngrijorare pentru ONG-uri S-a vorbit despre concluziile Consiliului Ecofin de astăzi. Și dacă i-aș arăta documentul unui delegat din toată țara în curs de dezvoltare, cred că el ar fi destul de frustrat, de fapt, și destul de supărat din cauza lipsei de obiective ambițioase la o reuniune recentă, când am vorbit cu delegați din Tanzania, din Nepal, ei au avut aceeași abordare. Și, de fapt, ei asta așteaptă de la negocierile de la Paris. Vor să primească sprijinul necesar, în special de la Uniunea Europeană, care este un aliat tradițional al țărilor în curs de dezvoltare. Nu vreau să critic acum lacunele din concluziile Consiliului de astăzi, însă vă spun, dacă țările curs de dezvoltare ar putea să aibă un cuvânt de spus, asta spune faptul că angajamentele serioase și ambițioase din partea liderilor europeni lipsesc. Și eu sper să văd din ce în ce mai multe astfel de inițiative ambițioase în viitorul apropiat, în săptămânile premergătoare, dar și imediat după COP21. Ceea ce se întâmplă de acum încolo va avea un impact mai ales în țările sărace și foarte sărace. Așadar, ce ne dorim de fapt de la conferința de la Paris este un acord adecvat și previzibil, un acord prin care țări precum Tanzania să spună da, acum putem să luăm și noi măsuri pentru adaptare și putem să ne bazăm pe un sprijin consecvent din partea țărilor care ne finanțează. Putem să facem pași înainte având această finanțare. Cred că țările dezvoltate, țările Uniunii Europene tot spun că fac tot ceea ce pot. Eu cred că de fapt se poate face mult mai mult. Concluziile Consiliului ECOFIN nu au arătat cât de urgent este de fapt să creștem sursele de finanțare. Trebuie să privim dincolo de orizontul 2020. Trebuie să privim la ce s-a făcut până acum, desigur, dar să privim și înainte și să ne gândim la ceea ce trebuie să facem în viitor, în special în condițiile în care provocările sunt tot mai multe. Chestiunea adaptării la schimbările climatice este extrem de importantă și Uniunea Europeană împreună cu partenerii din țări terțe pot să colaboreze în această privință. Programele de finanțare europene trebuie să se concentreze pe adaptare. Cred că asta trebuie să reiasă foarte clar din poziția Uniunii Europene. Până acum s-a vorbit foarte mult de potențialul uh, de reducere a riscurilor, dar nu s-a vorbit de adaptare. Trebuie să avem surse de finanțare foarte clar concentrate pe adaptare. S-a vorbit despre finanțările din sectorul privat. Știu că este o prioritate pentru toate țările dezvoltate și aici nu avem niciun fel de problemă. Însă nu se menționează nicăieri mecanismul de reglare și de răspundere pentru sectorul privat. Cine poate trage la răspundere sectorul privat atunci când finanțează proiecte de combatere a schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare? Vă spuneam că aceste țări sunt foarte preocupate de adaptarea la schimbările climatice. De obicei, sectorul privat nu e foarte interesat să investească. Probabil că investițiile sunt mult mai greu recuperabile decât dacă investițiile ar fi făcute în țări cu venit de mijloc. Așadar, sunt câteva lacune în poziția actuală a Uniunii Europene, însă cred că se pot face îmbunătățiri. Uniunea Europeană a fost întotdeauna alături de țările în curs de dezvoltare și sunt convinsă că ceea ce se întâmplă acum poate fi făcut mult mai bine, însă pentru asta avem nevoie de conducere politică reală, atât din partea Uniunii Europene, cât și individual din partea statelor europene. E o poziție pe care trebuie să o abordăm în negocierile internaționale. Nu trebuie să tot tergiversăm, trebuie să arătăm foarte clar cât suntem dispuși să facem compromisul și la ce nu suntem dispuși să renunțăm. Ceea ce trebuie să se întâmple la fața locului este extrem de important pentru țările în curs de dezvoltare, pentru țările vulnerabile. Ele trebuie să știe că pot beneficia constant de sprijin din partea noastră. Concluziile de astăzi nu le-ar arăta acest tip de angajament foarte ferm. Trebuie să folosim această perioadă imediat premergătoare conferinței de la Paris pentru a asigura țările în curs de dezvoltare că pot să se adapteze la schimbările climatice, că pot să aibă în vedere o economie bazată pe emisii mai scăzute de carbon și că le vom fi alături pe parcurs. Vă mulțumesc și mă opresc aici. Um, hello everyone. So first of all... Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc pentru invitație care alții la concluziile ECOFIN, aprofundând un pic ce a spus uh, mai ev. Aș vrea să vă atrag atenția asupra a trei lucruri. În primul rând, e nevoie să fie mai multă claritate și um, uh, transparență în fluxurile finan- finanțării uh, pentru schimbările climatice. Uh, S-au făcut am angajamente de 100 de miliarde de euro pentru acțiune climatică în statele în dezvoltare. S-au făcut uh, progrese clare în 2009 în furnizarea acestei finanțări, dar au existat uh, mai multe abordări de raportare și de contabilizare, fără standarde comune, fără definiții comune, standardele uh, Um, inclus diferite lucruri, cum ar fi proiecte de dezvoltare sau diferite împrumuturi care nu erau neapărat legate de finanțarea pentru schimbările climatice. Și mă bucur că se face apel din partea concluziilor Consiliului și din partea Comisiei să existe mai multă transparență în aceste fluxuri de finanțare, pentru că lipsa, lipsa clarității se regăsește în cifrele de acum și există uh, um, deficiențe în modul în care se contabilizează. Aceste lucruri trebuie rezolvate pentru a, a crește încrederea înainte de conferința de la Paris din decembrie. Al doilea lucru se referă la echilibrul dintre finanțarea care este alocată pentru adaptare și pentru atenuare. Din păcate, până acum, finanțarea alocată pentru nevoile de adaptare ale statelor um, afectate a fost mult prea scăzut uh, în față de uh, atenuare. Încă mai sunt multe de făcut în a ajunge la un echilibru între cele două tipuri de finanțare. Se estimează că uh, pentru 2013-2014 totalul uh, sumelor finanțate a arătat faptul că încă nu se adaptează la nevoile lumii în aflate în dezvoltare. Doar Ajutorul asta a fost alocat pentru adaptare. Trebuie să ne gândim de asemenea și la condițiile viitoare, schimbările de mediu, schimbările de um, situație meteorologică care au efect asupra producției alimentare și asupra bunurilor de bază. Costurile acestor uh, măsuri um, au crescut, dar finanțarea nu a ținut pasul cu acestea. De exemplu, există uh, estimări că guvernele din Africa subsahariană deja cheltuiesc cam 5 miliarde pe an pentru măsuri de adaptare, adică de șapte ori mai mult decât uh, ceea ce primesc prin sprijin uh, public internațional. Ar trebui să fie mai multă finanțare pentru adaptare în angajamentele pentru viitor, mai ales din um, surse publice, lucru foarte important pentru că activitățile de adaptare, cum ar fi rezolvarea creșterii nivelului mării sau uh, erodarea solurilor, și nu sunt uh, chestiuni care vor atrage investiții private, pentru că nu duc la profituri, deci e nevoie de finanțare publică. Ajung la cel de-al treilea punct. Acordul de la Copenhaga din 2009 a cerut uh, noi uh, finanțări pentru statele în curs de dezvoltare, dar până acum Marea parte a finanțării pentru schimbări climatice a fost uh, a provenit din uh, bugetele existente. Acestea nu au crescut, ci din contra au scăzut sau au stagnat. Și, um, în schimb, angajamentele au fost um, uh, luate din alte obiective importante, cum ar fi eradicarea sărăciei sau da, furnizarea de servicii de bază, cum ar fi cele medicale și cele de învățământ. Deci vrem să ne asigurăm că finanțarea pentru schimbări climatice care se califică, este legibilă ca asistență pentru dezvoltare, um, este exclusă din bugetul general. Au fost câteva state, cum ar fi Germania, Regatul Unit sau Franța, care s-au angajat să crească angajamentele până în 2020 și au uh, crescut bugetul pentru dezvoltare, lucru de salutat. În plus, um, în loc ca banii să fie Uh, transferați dintr-o parte în alta, trebuie să se uh, adune bani din surse inovatoare. Tot auzim despre asta, încă nu s-au văzut măsuri concrete. E vorba aici, de exemplu, de venituri din uh, programele de transfer al certificatelor de emisii sau um, eliminarea subvențiilor pentru um, combustibili sau o taxă pe tranzacții financiare. Vreau să închei spunând că acest subiect poate să fie de um, unul care tranșează lucrurile la Paris și în plus ă, trebuie să se crească finanțarea și până în 2020 și după aceea, apoi claritatea în ceea ce privește ce se încadrează la aceste finanțări și un echilibru între adaptare și ă, atenuare în, vederea schimbărilor climatice. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi! Am avut, iată, și patru vorbitori, dau cuvântul întâi de Davostir. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor, tuturor vorbitorilor. Cred că și colegii mei uh, vor aprofunda câteva dintre aceste subiecte, poate mai mult ca mine. Eu aș avea o întrebare pentru domnul Ridolfi. A făcut această comparație între Copenhaga și Paris. Știm cu toți am discutat care sunt așteptările, situația actuală, Întrebarea mea este pentru acest COP21, cumva șefii de state și de guverne au această tactică care credeți dumneavoastră că va atinge obiectivul? Sau nu cumva se renunță de la bun început. Oamenii s-au resemnat de la bun început, probabil că nu o să reușim, nu putem să avem încă o dată uh, ce am avut la Copenhaga. Și ce să facem în acest context? Ce veți face? Care sunt așteptările? Mulțumesc. Thank you. I've got Pedro. Mulțumesc. Mai uh, avem uh, pe Pedro Silva, pe Maria Hoibruc și pe Heidi. Aș avea să vă adresez o întrebare. una singură. Referitoare la principiul adiționalității. Am tot vorbit despre acesta. Vorbesc despre, sigur, finanțarea pentru dezvoltare și angajamentul pentru creșterea finanțării pentru dezvoltare. Nu trebuie să se suprapună cu angajamentele deja existente pentru um, finanțarea pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Deci, întrebarea mea este, după părerea dumneavoastră, lucrările pregătitoare în vederea conferinții vă dau impresia că va exista o înțelegere comună, o un acord uh, în ceea ce privește acest principiu adiționalității sau, din contră, oamenii mai de, um, statele mai degrabă vor să vorbească despre aceleași, vorbesc de aceleași resurse, dar le prezintă cu alte cuvinte. Credeți că este vorba de aceleași uh, angajamente financiare pentru obiectivele de finanțare a dezvoltării? Nu cumva acestea ar coincide, cel puțin în mare măsură, cu resursele alocate pentru lupta împotriva schimbările climatice? În ce măsură putem să evităm această suprapunere? E vorba de aceste 100 de miliarde de dolari care au fost uh, angajate acum uh, șase ani uh, și cum putem să facem ca um, acestea să nu fie, să nu fie vorba de aceiași bani. Maria Hoibruc. Yeah. Uh, Mulțumesc pentru Uh, toate lucrurile interesante pe care ni le-ați spus. Aș dori de la bun început să spun următorul lucru. Finanțarea în domeniul climatic nu trebuie să vină din domeniul ajutorului de dezvoltare. Trebuie subliniat acest lucru pentru că ar fi greșit să luăm fondurile din uh, tocmai din zona în care sunt ajutați cei mai afectați de uh, schimbările climatice. Aș dori să mă refer la agricultură. Domnule Ridolfi, ați spus că avem nevoie de practici inteligente, de soluții inteligente. Dacă vă referiți uh, prin asta la conceptul de agricultură inteligentă, smart agriculture, eu sunt sceptică pentru că practic lucrăm în același sistem, dar că suntem ceva mai preciși. Doamna Queen, ați spus că o economie cu, care utilizează puține resurse este scumpă. În agricultură, exact opusul este valabil. Dacă folosesc azot și soare uh, pe care le mm, exploatez uh, prin leguminoase și aduc astfel azotul în uh, sol, am un mod cât se poate de ieftin și de mm, economic din punct de vedere al resurselor de a fertiliza uh, pământul. Dacă fac uh, asta uh, prin sistemul chimic, fiecare această fertilizare consumă foarte mult carburanți fosili. Agricultura este responsabilă pentru un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră și este și singurul domeniu în care nu putem numai să facem economii de emisii, ci și să uh, captăm carbon prin uh, îmbogățirea solului cu humus. Încă o întrebare către dumneavoastră, doamnă Queen. Ați vorbit despre cadrul de, despre perioada de Uh, verificare, de supraveghere, 5 ani, mi se pare cam lung. Nu ar fi mai bine să luăm jumătate pentru a atinge mai repede obiectivele sau este nerealist acest lucru? Thank you, Chair. Well, I think it... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu e o noutate că finanțarea în vederea atenuării schimbărilor climatice ne vine încă o problemă problematică la conferința părților. Nu s-au îndeplinit um, angajamentele în ceea ce privește finanțarea existentă și cea suplimentară. Este o chestiune foarte gravă la nivel mondial. Eu aș dori să întreb o chestiune destul de specifică. Acum câțiva ani, Comisia Europeană și-a asumat un angajament foarte îndrăzneț față de proiectul Națiunilor Unite privind uh, energia durabilă pentru toți. Aduc aminte că comisarul Pilbalg și președintele Comisiei de atunci, Barroso, au spus că Uniunea Europeană va contribui la un număr semnificativ la rezolvarea problemei accesului la electricitate. Că spuneau că e vorba de un miliard de oameni care au probleme legate de acces la electricitate și că Uniunea Europeană se va ocupa de o mare parte a acestei probleme, dar până acum am impresia că nu s-a făcut mare lucru și s-ar putea ca um, și aici să fie o legătură, să se producă um, energie durabilă. Asta ar contribui și la problema schimbărilor climatice. E vorba de angajamente de în alt nivel, care cred că s-au asumat în 2012. Acum, adăugând la ce a spus uh, Maria Hoibru, cred că agricultura este absolut esențială aici. Se întrevăd um, încercări um, de a ajunge la o agricultură mai um, Um, împotrivită, potrivită, care să lupte împotriva schimbărilor climatice și se întrevede vreo tendință către o economie circulară, cred că trebuie să fim pregătiți să găsim instrumente pentru a reduce producția de proteine animale, care consumă foarte multă energie și care produce o serie de emisii care duc la schimbări climatice. Cred că este o provocare. Cred că trebuie să găsim modalități de a schimba alimentația oamenilor. Point for me, I think um, Mr. Ridolfi talked about... Doamna McAven, vreau să mai adaug și eu ceva. Domnul Ridolfi s-a referit la modul în care se organizează acest scop, că sunt um, în promisiuni de sus în jos, dar acestea sunt bazate pe uh, avizele științifice, ce trebuia să se întâmple. Și asta, la vremea respectivă, s-a uh, tradus în uh, reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Acum se merge un pic diferit, fiecare spune cam cât e dispus să facă, se face așa un pic de presiune interpare, să, să vedem până la urmă dacă va funcționa sau nu. Cred că ar trebui ca lucrurile să fie tratate uh, de la început pentru că dacă s-ar întâlni miniștri la început, eh, până la urmă lăsa decizia în seama liderilor la final. Mi-aduc aminte, când am fost eu acolo, toată lumea vrea să fie acolo, toată lumea vrea să spună ceva diferit, asta era și problema Uniunii Europene. Fiecare dintre liderii europeni vreau să arate că ei sunt cei mai importanți prim-miniștri de acolo sau șef de stat și nu vorbeau cu o singură voce în numele Uniunii Europene. Știu că domnul Ridolfi trebuie să ajungă în Italia, trebuie să prindă avion, așa că o să-i dăm cuvântul primul. Mulțumesc, doamnă McAven. Da, cred că este o idee bună ca liderii, ca șefii de state și de guvern să se întâlnească la începutul um, conferinței. E o chestiune care ține și de protocol, dar și de strategie. Este foarte important. Liderii să, să stabilească termenii și apoi după aceea diplomații, tehnocrații să stabilească nuanțele, să lucrează, să plece de la acest lucru. Dar dacă nu apar problemele uh, și la final se creează un blocaj. Cam așa s-a întâmplat la Copenhaga. Iată, e o schimbare pe care aș uh, bineveni eu. Ce spunea domnul uh, Silva Pereira acum. Um, adevărata poveste cu acești 100 de miliarde e că nu sunt doar bani publici nu că sunt pentru dezvoltare, nu că sunt suplimentari, pur și simplu banii aceștia nu există, nu sunt atât de mulți care ar putea să curgă către alte state. Și prin aceasta vreau să îi răspund și doamnei Holbrook. Nu e o chestiune că s-ar muta banii de la dezvoltare asistență pentru dezvoltare, pentru săraci. Dumneavoastră ați fost în avangardă când ați aprobat uh, normele pentru instrumentele noastre de finanțare pentru dezvoltare și ați pus acolo 20%. Dacă dumneavoastră v-ați gândit că fiecare donator din lume ar, ar da 20%, păi diferența ar fi enormă, dar din păcate n-am ajuns chiar acolo um, au fost unii care au declarat și mai mult. Uh, de exemplu, Bay um, încearcă să ducă în sus aceste angajamente. E o tendință salutată pentru că cu capacitatea noastră de combinare a fondurilor încercăm să venim și cu aceste investiții private suplimentare, pentru că granturile de la Comisie sunt uh, destul de puține, la fel și împrumuturile de la BEI. Până la urmă, unde sunt banii mulți? Păi la City of London și pe Wall Street și trebuie să vedem cum să aducem banii aceștia să fie investiți împotriva schimbărilor climatice. Dar e greu de făcut asta. Da, de exemplu, ce spuneați dumneavoastră cu azotul în sol ar fi o soluție um, foarte bună. Nu este un lucru de neglijat. E foarte important. Tot ce ține de silvicultură, agricultură, conservarea terenurilor, este, sunt subiecte foarte importante. Mulți bani se alocă către această direcție, către agricultură. Agricultura care e percepută ca o problemă trebuie și poate fi partea soluției. Acum, da, asta cu, dacă sunt bani suplimentare sau nu, nu vă pot răspunde eu. Eu sunt specialist în dezvoltare. Bun, dumneavoastră îmi spuneți, trebuie să vorbim despre bani care nu sunt uh, pentru ajutorul de, pentru dezvoltare. Atunci ce să fac? Eu plec acasă, că eu n-am treabă decât cu asta, cu dezvoltarea. Apoi, doamna Hautala, aveți dreptate. În 2012 s-a făcut acest uh, angajament cu Barroso, Ban Ki-moon, președintele Consiliului de la vremea respectivă, în ceea ce privește energia durabilă pentru toți. Consecințele au fost uh, că am făcut apel la, la exercițiul de programare, că na, noi suntem un elefant la comisie. Am uh, făcut apel ca în programul acela pe șapte ani să se includă și um, acest, uh, acest program Energie pentru Toți. Nivelul de finanțare era 3,6 miliarde, destul de mult. Bun, dar acesta era um, cumva un stimulent, un prim input. Era prima mișcare în sistemul nostru pentru a ajunge la acele rezultate. Deci noi am cerut un program pentru energie și acum avem 35 de state au um, ca sector prioritar energia și am venit cu alte inițiative, cum ar fi cea pe care v-am menționat-o, Electrify. Vă, vă pot spune că este vorba de electrificare în mediul rural pentru oamenii cei mai uh, nevoiași, Uh, prin sectorul privat, bun, cu sprijinul meu, că altfel nu se duc să investească acolo, este un program atât de popular încât sunt foarte mulți oameni care vor să investească, inclusiv Statele Unite. Deci vă pot spune că uh, o să vă simt foarte mândru când o să am cecul de la guvernul american să spun, iată, primii bani pe care ne dau americani să gestionăm noi în folosul săracilor. E un program global, dar uh, se va axa în special pe Africa subsahariană. Către aceasta merg uh, marea parte din cei 3,6 miliarde. Apoi trebuie să vă spun că sunt perfect de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește proteinele animale. Acum, dacă chinezii se apucă să mănâncă cred că se spune asta și la uh, ședința trecută, spunea de casă, dacă încep să mănânc, uh, la, să mănânc la fel de multă carne ca noi, poate nu asta, dar eu mănânc destul de mult. Ne-ar trebui trei planete pământ ca să satisfacem nevoile. Mulțumesc. Dacă trebuie să plecați, să vă prindeți avionul, puteți să o faceți. Mulțumesc. A fost Merginte, să fim succinți, că mai avem un punct de pe, de pe ordinea de zi. N-am să mai fac uh, mențiunea s-a vorbit până acum, referitor la negocieri, de ce vrem o revizire la 5 ani și nu una mai uh, rapidă. Păi noi deja ne-am uh, făcut angajamentul, am avut și pachetul privind uh, schimbările climatice pentru 2030, uh, trebuie să existe previzibilitate pentru cei care trebuie să pună în aplicare politicile și noi și sectorul privat. De aceea am alocat o perioadă de 10 ani, am fi vrut chiar 15 ani. Cu cât e mai scurtă perioada, până la revizuirea strategiei, cu atât există mai puțină previzibilitate. Deci, o perioadă de 10 ani, bun, e lungă, e prea lungă, dar 2,5 ani e mult prea puțin. Și de asta ne-am gândit că 5 ani ar fi o perioadă bună după care să facem această revizuire. Cred că e o veste bună faptul că statele membre ale Uniunii Europene vor să furnizeze în continuare finanțare publică și privată uh, Uh, sporită și să se concentreze pe persoanele cele mai sărace și mai vulnerabile și o mare parte din această finanțare va fi acordată în continuare pentru granturi, prin granturi, prin împrumuturi pentru aceste categorii și considerăm că trebuie să se găsească un echilibru aici, pentru că dacă alocăm uh, o parte din bani către uh, instrumente financiare ca să facem o combinare cu finanțarea din partea sectorului privat, va trebui să se facă o finanțare mai puțină pe partea de proiecte macro, unde e nevoie de investiții. Da, și sunt de acord că e o problemă să se mobilizeze uh, fondurile private. Dacă vor apărea în, în proiecte um, din acestea mixte, atunci uh, ar fi destul de clară răspunderea, pentru că noi n-am finanțat decât uh, acele tipuri de finanțare în care avem încredere, pe care am putea să le monitorizăm. Dar mai sunt și alte tipuri mai greu de monitorizat, mai greu să dai socoteală pentru acestea. Apoi, în, uh, mai sunt acele obligațiuni uh, pentru Um, măsuri de mediu, un instrument nou, într-o fază incipientă, dar se pare că ar putea să fie o soluție bună. Încă uh, mai așteptăm uh, contribuțiile experților, poate că e o soluție bună ca să ne asigurăm că proiectele acestea chiar sunt unele ecologice. Mulțumesc. Mulțumim. Nu știu cine mai vrea să mai intervină. Doamna Măslin. O să încerc să fiu cât se poate succintă. Aș vrea să reacționez la ce a spus domnul Ridolfi. Din păcate, dumnealui tocmai a plecat, dar aș vrea să vă dau și perspectiva ONG-urilor în ceea ce privește chestiunea aceasta a adiționalității și a celor 100 de miliarde de dolari până în 2020 care să vină din fonduri uh, publice în cadrul uh, Copenhaga am convenit că n-a fost, nu s-a spus chiar așa, s-a spus că e vorba de o întreagă serie de surse, dar poziția ONG-ului este că banii aceștia ar, trebui, ar, trebui să fie bani publici, pentru că, bun, clar e nevoie să se implice sectorul privat, dar pentru a se veni în întâmpinarea nevoilor, fondurile private ar fi, în prima instanță, esențiale. Acum problema este cum strângi fondurile acestea și ce fel de bani sunt, dacă sunt în plus față de ODA sau nu. Ei bine, în realitate n-au fost bani suplimentari și pentru ONG-uri e o întreagă luptă să înțeleagă acest lucru, să e greu. Noi, până la urmă, vedem schimbările climatice ca o provocare suplimentară care are nevoie de un sprijin suplimentar, însă, în realitate, uh, statele dezvoltate, donatoare, nu așa au văzut lucrurile și noi ce am vrea, exact cum spunea Tatiana, vrem să se crească bugetele pentru ajutor. Am văzut că s-a convenit, strategia pentru 2030, la Addis Abeba s-a reconfirmat uh, angajamentul pentru uh, dezvoltare și cumva um, finanțarea pentru schimbările climatice face parte din bugetul respectiv, lucru care, din perspectiva statelor în curs de dezvoltare, este complet nedrept. Deci trebuie să vedem exact cum să se crească parte de finanțare în total, care să vină chiar în întâmpinarea nevoilor oamenilor. Noi uh, bun, sprijinim uh, finanțarea pentru dezvoltare care să se gândească, să țină cont și de partea de mediu, de climă, trebuie să se verifice toate aceste tipuri de finanțare și cred că aici este important de menționat rolul băncilor um, de um, cu caracter multilateral, um, încă se mai finanțează proiecte multilaterale, încă mai sunt uh, multe mulți bani care sunt uh, alocați către, nu știu, proiecte care implică exploatarea cărbunului, când ar putea să fie adresate alte, alte tipuri de energie regenerabile, de exemplu. Trebuie ca actorii aceștia să se mobilizeze, să-și concentreze energia și finanțele pe inițiative cu emisii scăzute de carbon și unele de eficiență energetică. Este absolut esențial. Și încă un lucru referitor la partea de adiționalitate sau de acești 100 miliarde uh, când spuneți că nu sunt uh, bani suficienți la bugete, uh, da, dar trebuie să ne gândim aici problema subvențiilor pentru combustibili fosili. Chiar uh, se pare că anul trecut s-au cheltuit cam 30 de milioane de um, euro anul trecut pe subvenții pentru combustibil fosil, deci să ni se spună după aia că nu sunt bani la bugete. Fiecare până la urmă trebuie să trateze acest subiect cu unde își alocă banii și dacă într-adevăr banii respectivi sunt folosiți pentru a sprijini un element de sustenabilitate. Mulțumim. Acum Tatiana. Foarte pe scurt, cred că deja măra multe dintre întrebări au fost răspunse. Suntem uh, de acord uh, cu faptul că uh, dezvoltarea și schimbările climatice nu pot fi separate, sunt foarte strâns legate, dar este clar că schimbările climatice aduc provocări suplimentare. Este clar că dezvoltarea trebuie să fie um, structurate în așa fel încât să ia în considerare și schimbările uh, climatice. Mă voi opri aici. Mulțumesc, spune doamna președinte. Mulțumesc uh, foarte mult uh, vorbitorilor și mult succes celor care merg la Paris pentru negocieri. Nu în ultimul rând vreau să trec la punctul 24 de pe ordinea de zi, timp afectat întrebărilor. Vorbim despre uh, schimbările climatice Ehm, vom avea multe dezastre dacă nu facem față schimbărilor climatice și colegul Guerrero Saloma a transmis o întrebare comisiei și am primit un răspuns. Domnul Delanoa este prezent de la DG ECO pentru a răspunde la uh, întrebare. Avem maxim 10 minute din partea interpreților, spune domnul președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului Guerrero Salom uh, pentru răspunsul său referitor la Sandai, uh, cadrul internațional de reducere a riscurilor adoptat în Japonia în martie anul trecut, în martie acestui an. Uh, Parlamentul European a jucat un rol esențial în succesul acestor negocieri. Este vorba de punerea în aplicare a cadrului de acțiune Sandai în Uniunea Europeană. După cum spunea domnul Guerrero Salom, este esențial să se creeze o coerență între cadrul de acțiune de la Sandai, uh, Agenda 2030 și negocierile uh, privind schimbările climatice. Și asta și la nivelul finanțării în domeniul dezvoltării cadrul de acțiune Sandai uh, recunoaște legătura între dezvoltarea durabilă și gestiunea riscurilor uh, de dezastre uh, și obiectivele de dezvoltare durabilă și, și dezvoltarea durabilă și indicatorii prevăzuți aici printre altele și în sănătate și educație, dar și în mediu și așa mai departe. Este clar că trebuie să se creeze o legătură între indicatorii din Agenda 2030 și uh, indicatorii um, ce se dezvoltă în cadrul uh, acestui proces de la Sandai. O altă prioritate de la Sandai este să se integreze gestiunea riscurilor în acordurile bilaterale de dezvoltare. Este și o prioritate ale cadru, a cadrului de acțiune de la Disabeba. Nu în ultimul rând, există o uh, legătură uh, strânsă între gestiunea riscurilor și schimbările climatice. Este nevoie să se creeze uh, o legătură între uh, gestiunea riscurilor uh, și schimbările climatice, asta îți referă la uh, asigurări și la rolul pe care îl pot juca sistemele de alertă timpurie. Ar fi fost o prioritate a COP, uh, va fi o prioritate și la COP21 pentru a se vedea cum putem contribui la combaterea schimbărilor climatice. Împreună cu președinția franceză și cea peru- peruană vom uh, face tot ce putem uh, în acest sens. Apoi, în ceea ce privește structurile viitoare, Comisia a anunțat că va veni cu o propunere referitoare la cadrul de la Sandai la începutul lui 2016. Vom încerca să analizăm uh, politicile existente care contribuie la reducerea riscurilor este vorba de exemplu de protecția civilă, de politica de reziliență, dar uh, vom analiza și cum uh, politica de mediu, cum uh, politica în domeniul sănătății, în domeniul patrimoniului cultural sau în domeniul educației poate contribui la acest cadru de acțiune. De asemenea, am anunțat că vom pune în aplicare cât se poate de repede Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Știți că în 2016 Comisia va adopta o inițiativă ce va lua în considerare ODD-urile stabilite la nivel ONU și vom continua, bineînțeles, să punem în aplicare planul de acțiune reziliență care cuprinde mai multe inițiative și încearcă să creeze o legătură între uh, reducerea riscurilor și adaptarea la schimbările climatice. Uh, inițiative precum SHARE, AGIR și așa mai departe, cum ar fi și GCCE, Alianța Globală pentru Schimbarea Climatică. Ne bucură să putem continua să cooperăm cu Parlamentul European pe aceste subiecte în cadrul acestor noi inițiative pe care le vom dezvolta în 2016. Mulțumesc! Mulțumesc, Enrique. Dorești să intervii? Muy brevemente. Por... Da, foarte pe scurt. Deja am depășit timpul. Vreau să mulțumesc în primul rând pentru acest răspuns uh, cuprinzător. Eu vreau prin această ocazie să um, aduc aminte asupra acestei reduceri a riscului și să fac o legătură între Sendai, Addis Abeba, New York, obiectivele de dezvoltare durabilă și Paris în ceea ce privește schimbările climatice. Am să profit de ocazia um, aceasta că Comisia a aprobat raportul um, uh, Parlamentului pentru um, mandatul de anul viitor uh, de la Istanbul astfel încât să facem o legătură între răspunsul uh, privind reducerea riscurilor cu ajutorul umanitar, măsura în care un ajutor preventiv poate să ajute la reducerea impactului acestor crize um, umanitare, cel puțin cele care sunt legate de cauze naturale. Any other colleagues? No. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să intervină? Se pare că nu. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc Comisiei pentru răspuns și așteptăm cooperarea din viitor. Trecem la punctul diverse, punctul 25. Nu am fost notificată de vreun subiect care ar urma să fie discutat aici. Vă amintesc că mâine, o seară în plen, se va discuta fondul pentru uh, Africa v-a fost trimis un uh, e-mail uh, și despre summitul de la Valeta ce are loc acum. Următoarea reuniune va avea loc pe 30 noiembrie și 1 decembrie. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și interpreților, spune doamna președinte. Iată, aproape am reușit să terminăm la timp. Mulțumesc.